Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think... Bună ziua, doamnelor și domnilor. Cred că am acordat suficient timp celor care întârzie și putem începe a doua sesiune a comisiei noastre de săptămâna aceasta. Avem două puncte speciale, prezentarea raportului foarte anticipat al domnului Schwab în legătură cu directiva pentru drepturile consumatorilor și vedeți că uh, ecranele sunt încă albe și așteaptă ideile domnului Schwab. Vreau doar să vă comunic în legătură cu întâlnirea coordonatorilor de ieri și câteva din deciziile cheie luate ieri. Uh, nu voi uh, intra în detaliu pentru că veți primi o notă în legătură cu aceste decizii în această săptămână. Comisia noastră va redacta două avize, un raport din proprie inițiativă și, și Comisia Afaceri Juridice va redacta un raport în legătură cu planul de acțiuni în legătură cu implementarea programului de la Stockholm și un membru al socialiștilor se va ocupa de acest aviz. Al doilea aviz în legătură cu reducerea inegalităților în domeniul sănătății, care va fi redactat de un membru al ECR. Coordonatorii vor uh, numi un raportor pentru aviz. Coordonatorii au convenit ca comisia noastră să ceară un nou raport de inițiativă cu titlul Monitorizarea sectorului vânzărilor cu amănuntul Până când începem munca asupra acestui raport, așteptăm comunicarea uh, din partea Comisiei de la Direcția Generală Markt. Coordonatorii au convenit, au fost de acord cu cererea doamnei Șalde Möze, care uh, întocmește un raport în legătură cu revizuirea directivei Uh, siguranței produselor uh, au fost de acord să um, aibă loc un uh, atelier de lucru în 29 septembrie. Este un alt raport prin care comisia noastră examinează problemele politice care țin de siguranța produselor în anticiparea inițiativelor Comisiei din 2011 și aveți ocazii de a contribui cu puncte politice înaintea acestei sesiuni. Și, în final, continuăm cu organizarea unui forum pentru piața unică. A fost una dintre recomandările raportului doamnei Tun și domnului Rec. Aceste planuri uh, au fost înaintate președinției Parlamentului spre acord. Uh, acest forum va avea uh, loc în data de 9 septembrie, după masa, și sperăm că va avea loc în hemiciclu. Sperăm că acest hemiciclu va fi plin de uh, cetățeni entuziaști în legătură cu piața unică. Uh, deciziile vor fi luate, după cum spuneam, ulterior. Înainte de a-i da cuvântul domnului Schwab pentru a ne prezenta raportul său, care este primul punct, îi urez bun venit doamnei Diana Wallace, vicepreședinte al Parlamentului și membră a, uh, a Comisiei Juri și lideră a, a uh, activității care a, se întreprinde în legătură cu cadrul comun de referință. Îi urez bun venit la reuniunea comisiei noastre. Directiva drepturilor consumatorilor este uh, cea mai importantă legislație pe care o discută comisia noastră în acest moment. Am avut o serie de seminarii și am ajuns la punctul în care domnul Schwab începe procesul de a își prezenta Uh, propunerile. Uh, vom vedea doar o parte din aceste propuneri și uh, celelalte ne vor parveni mai târziu. Îi dau cuvântul acum. Domn. Mulțumesc, domnule președinte. Activitatea abia începe și doresc să încep prin a mulțumi raportorilor din umbre, dar și secretariatului pentru uh, pentru modul în care a fost prezentat textul uh, pe care îl voi prezenta astăzi, pentru că, practic, avem o variantă a textului consolidată. Acest lucru a fost important pentru mine, pentru că în felul acesta colegii care nu sunt familiari cu aspectele tehnice ale acestei directive vor primi o imagine de ansamblu asupra aspectelor care au fost modificate și a celor care au rămas la fel ca și înainte. Mulțumesc uh, secretariatului și traducătorilor pentru o muncă foarte bună. A fost un volum de muncă foarte mare și trebuie să spun că varianta franceză prezintă câteva greșeli importante. Cifra 14 a fost tradusă cu cifra 15, deci nu pot să vă asigur că funcționează atât de bine acest lucru, trebuie să mai analizăm încă o dată diferitele variante ale textului. Mulțumesc și colegilor care uh, cu activitatea lor și cu prezentările lor, doamnei Verniu, doamnei McCarthy, deși mi-au uh, înaintat propuneri, au avut contribuții foarte bune și astfel s-a concretizat acest raport. Vreau să vă amintesc care este ideea de bază de la care a pornit comisia noastră. Noi am vrut să sporim nivelul um, de drepturi ale consumatorilor în Uniunea Europeană, să armonizăm um, regulile în acest domeniu, pentru că uh, transparența în domeniu nu înseamnă și cunoașterea drepturilor și numai cine își cunoaște drepturile poate să le pretindă, să le revendice și să le impună. În calitate de Comisie pentru piața internă am subliniat că consumatorii pe piața internă trebuie să spere la o ofertă și mai mare, chiar dacă IMM-urile Uh, ar trebui în acest sens să facă oferte transfrontaliere, pentru că în felul acesta uh, diversitatea culturală a continentului nostru va avea de câștigat și se va dovedi ca fiind într-adevăr una foarte bună costuri de 20.000 de euro pe an uh, ar însemna acest lucru. Practic, ar trebui să fie investiți, iar uh, IMM-urile trebuie să câștige 50.000 de euro anual pentru a putea intra pe piața tranzacțiilor transfrontaliere. Discuțiile din cadrul comisiei ne-au arătat că suntem de acord să uh, interpretăm, pro, să nu fim de acord cu modul în care a fost interpretată Comisia Propunerii. De aceea această propunere a fost prelucrată în totalitate. Am alocat mult timp și am făcut multe eforturi uh, pentru a veni cu o propunere care, după părerea mea, reflectă în mare aspectele asupra cărora am convenit noi în cadrul Comisiei. De aceea doresc să ajung acum la această folie pe care v-am distribuit-o și dumneavoastră. Alt, uh, în mod diferit față de propunerea Comisiei care se referă la opt directive ale Uniunii Europene, dintre care alege patru care să fie înlocuite complet, propunerea mea pornește de la o directivă umbrelă care are ca bază patru directive și selectează acele domenii în cazul cărora dorim să atingem o armonizare țintită. Toate celelalte regulamente rămân în directivele care stau la bază și în felul acesta se găsesc în uh, sectorul unei armonizări minimale. Această reglementare umbrelă trebuie să fie privită cu flexibilitate atât de către comisie, deci să discutăm ce să introducem aici și ce nu. Nu vrem să blocăm din start o propunere discutând sau refuzând să mai discutăm despre o armonizare totală, deci trebuie să vedem ce introducem aici și, pe de altă parte, avem posibilitatea ca, în cazul directivelor care stau la bază, de, să uh, procedăm la o armonizare minimală. În felul acesta se lasă și pentru viitor posibilitatea armonizării și uniformizării, pentru că această reglementare uh, umbrelă uh, permite și preluarea altor reglementări pe viitor. Obiectivul nostru, uh, în ceea ce privește conținutul, vorbim aici despre o protecție sporită a consumatorului și, de asemenea, o ofertă mai bună pentru aceștia. Ieri, uh, colegul nostru Pablo Arias și-a prezentat raportul care a fost primit foarte bine și raportul meu este tangențial la acesta. Doamna comisar Reding pe care o apreciez și care îi mulțumesc pentru flexibilitatea în ceea ce privește această propunere, a propus um, ca linie de separare uh, termenul face-to-face. -face. Cred că această linie nu este aleasă în mod optim pentru că, la un moment dat, consumatorul este supus unui efect de uh, um, dărâmare a acestuia de depășire și uh, trebuie să acceptăm că există uh, o anumită majoritate care se opune acestor reglementări. De aceea puteți observa cele două coloane, cea roșie și cea verde și uh, în felul acesta puteți vedea și care sunt uh, regulile care vor rămâne la o armonizare minimă și cele care vor fi uh, armonizate complet. Vorbim aici despre contractele încheiate în, negociate și încheiate în spațiile comerciale și cele în afara spațiilor comerciale și la distanță. Pe partea stângă uh, sunt, uh, se regăsesc peste 80% din contracte și acestea rămân ancorate în legislația națională. Uh, și uh, la 4B sunt menționate și alte contracte care vor fi supuse unei uh, armonizări minimale, cum ar fi uh, serviciile, uh, contractele privind serviciile sociale sau cele de transport, deci companiile de taxi, de exemplu, sau altele care se regăsesc la articolul 4B și care pot fi citite acolo. Pe următoarea folie se poate vedea clar structura propunerii mele actuale. Comisia, în principiu, propusese cinci capitole. Eu am uh, păstrat această structură în linii mari. Capitolul 1 l-am extins puțin și vă propun ca cele două capitele 2 și 3 să fie uh, fuzionate. Pentru a ajunge la această <coughs> structură avem nevoie mai, de mai puține reglementări în prezent, pentru că vorbim aici numai despre contractele la distanță și încheiate în afara spațiilor comerciale, iar la capitolele 4 și 5 am uh, făcut niște modificări destul de mari, însă la capitolul 6 propun anumite uh, aspecte formale care să reglementeze modul de procedură uh, din această directivă și să simplifice lucrurile pe viitor. Referitor la capitolul 1, domeniul de aplicare și definițiile se regăsesc aici și prin implicarea anumitor reguli și doamna Wallis este aici, ne referim aici la reguli privitoare la cadrul comun de referință. În felul acesta se creează un acces mai bun la piața internă și putem introduce un nou cap, articol 2A și vorbim aici de o coerență mai mare în uh, legătură cu alte directive privind drepturile consumatorilor. De exemplu, ajungem la o definiție unitară a contractelor încheiate la distanță. De asemenea, uh, ne referim aici și la directiva privind serviciile financiare sau alte directive din acest uh, domeniu. Capitolul al doilea este verde și se referă la armonizarea completă. Pe folia precedentă ați văzut care sunt directivele care stau la baza acesteia. Sunt um, anumite uh, directive care trebuie înlocuite complet. Aici vorbim despre fuzionare. Avem nevoie de mai puțin spațiu și uh, lizibilitatea este una mai bună dacă procedăm așa. Capitele 4 și 5 sunt atât verzi cât și roșii. Uh, partea roșie se găsește și trebuie să rămână în armonizarea minimală, iar celelalte puncte vor ajunge la, uh, în sectorul armonizării țintite complete. În capitolul 4, nu mă gândesc că pot să fac o propunere la sfârșitul lui iunie, când capitolele 4, 5, 6 vor fi înaintate, o propunere referitoare la directiva privind uh, drepturile de garantare, ci cred că aceasta, acestea vor rămâne uh, de partea armonizării minimale. Am dorit să vă prezint aceste lucruri pentru a vedea cam în care uh, zonă se plasează propunerile noastre, unde vorbim despre armonizare minimă și unde vorbim despre armonizare deplină. Deci avem un al nou capitol 2 care va fi verde, iar capitolele 4 și 5 vor rămâne roșii-verzi. Vom mai reveni cu uh, detalii uh, puțin mai târziu, detalii referitoare la capitolele 1 și 2, pentru că despre acestea vom vorbi uh, mai îndeaproape astăzi. În ceea ce privește capitolele 2 și 3, doresc să vă mai furnizez câteva amănunte. Articolul 5, nou. Nu știu dacă folia este pregătită. Ba da, iată că este. Am înaintat o propunere referitoare la solicitările de informații în ceea ce privește contractele care cad sub incidența acestei directive. Important este ca în faptul că într-o serie de situații cei care au solicitat informații nu au primit informațiile referitoare la o achiziție pe care voiau să o facă. De exemplu, uh, anumite companii uh, aeriene uh, nu ofereau telefon sau adresă pentru a putea fi contactați dacă o rezervare nu reușea. Trebuie să subliniem că această obligație de informare este una obligatorie și că consumatorul nu trebuie să roage uh, furnizorul de servicii să obțină aceste servicii, ci aceste informații trebuie transmise direct consumatorului, fără ca acestea să fie solicitate. În ceea ce privește obligațiile de uh, informare, există o serie de întrebări care uh, s-au născut. Am vorbit cu multe părți implicate și există o incertitudine referitoare la solicitarea de informații. Ne întrebăm dacă se poate face aici o armonizare țintită, pentru că în anumite state membre apar dificultăți. Domnul Schumacher care vine din uh, Austria, ne spune că acolo există o lege care prevede că cei care doresc să se tatueze uh, trebuie să uh, primească niște informații suplimentare. Uh, eu nu am niciun tatuaj, așa încât nu vorbesc din proprie experiență, însă nu doresc ca această reglementare să fie eliminată din Austria prin ceea ce vom face noi, pentru că această obligație de informare se referă la anumite pericole privind sănătatea, iar la uh, punctul B vorbim despre directiva privind sănătatea și siguranța, de asemenea și mediul. Acestea sunt uh, domenii reglementate de Uniunea Europene, Europeană și doresc ca asemenea domenii care sunt reglementate bine în anumite state să rămână în continuare um, sub incidența legilor din statele membre respective. Deci statele membre trebuie să aibă posibilitatea, dacă um, lucrurile sunt legiferate bine, să își păstreze legile respective. În al doilea rând, în domeniul serviciilor financiare, trebuie să acoperim uh, lacunele care mai există. Există o serie mică de servicii de asigurări, respectiv de servicii financiare, care nu sunt acoperite de directivă. Acestea care, este vorba de contractele care au fost încheiate în afara spațiilor comerciale și care nu cad sub incidența directivei privind uh, asigurările de viață. Deci lucrurile mai trebuie gestionate puțin aici, însă as Comisia Econ a stabilit că aici trebuie să facă o armonizare completă. În al treilea rând, vă propun ca aceste uh, formulare uniformizate pentru educarea, pentru informarea consumatorului, dar și pentru uh, exercitarea dreptului de uh, a opune rezistență, um, uh, să fie cât mai simple și mai corecte, astfel încât ele să poată fi completate în mod corespunzător. Uh, discuțiile cu Comisia au arătat că dreptul de uh, anulare, de retragere um, de 15 zile este un termen bun și reprezintă o extindere a directivei privind drepturile consumatorului. Dacă drepturile consumatorului nu sunt uh, protejate și nu sunt respectate, atunci este nevoie de un element punitiv care să fie uh, introdus în statele membre uh, există anumite termene care sunt foarte scurte, de aceea noi dorim să o extindem pe aceasta la un an. Deci dacă um, consumatorul nu este informat în mod corespunzător, atunci el are timp un an să se uh, răzgândească și să depună plângeri. De asemenea, um, serviciile locale, în special cele meșteșugărești, care sunt uh, prestate în situații de urgență, atunci când uh, respectivul specialist este sunat de către consumator. Și acestea trebuie să corespundă uh, condițiilor formale, pentru că aceste servicii prestate local se confruntă cu anumite dificultăți uh, legate de această directivă sigur, uh, apar anumite obstacole pe aici, pe acolo. Am prevăzut faptul că consumatorii au dreptul de a um, de refuz numai în anumite situații, deci trebuie să ne asigurăm că furnizorul de servicii trebuie să uh, furnizeze dovada nerespectării și nu uh, consumatorul. Ultimul punct, extinderea asupra altor domenii, avem o limită o bagatelă, o limită de contracte cu limită minimă. Aceasta a fost însă eliminată. Uh, vorbim de o limită minimă de 50 de euro, iar costurile de um, returnare a produselor, dacă consumatorul se hotărăște să um, returneze produsul, pentru că nu este mulțumit de el, trebuie să fie suportată de către furnizorul de servicii. Vorbim și aici de o limită de 50 de euro la produse. Uh, de asemenea și la uh, vânzările prin internet, la platformele pe internet, trebuie să existe posibilitatea de returnare a produselor și dreptul de refuz al produsului sau a serviciului uh, oferit consumatorului. orice taxe care apar trebuie preluate de furnizorul de servicii sau dacă este să fie să apară alte taxe suplimentare, trebuie ca um, consumatorul să fie informat despre acestea. Deci uh, vrem să subliniem aici transparența. De asemenea, publicitatea prin telefon, aceasta nu este interzisă prin această directivă. Statele membre însă, dacă doresc, pot interzice acest lucru, însă dacă publicitatea prin telefon este permisă de către statele membre, uh, informațiile și obligația de informare este reglementată la articolul 5, deci consumatorul știe care îi sunt drepturile, iar uh, comerciantul este cel care uh, preia răspunderea pentru cele transmise. Sunt foarte multe detalii tehnice și mă interesează acum părerea dumneavoastră referitoare la această propunere. Știu că trebuie și mai pot fi îmbunătățite multe aspecte vis-a-vis -vis de această propunere și sper că vom putea face acest lucru pe viitor împreună. Până una alta, vă mulțumesc pentru atenție. Uh, well, Andres, thank you very much indeed for... Mulțumim foarte mult, Andreas. În primul rând, pentru că ai prezentat uh, foarte clar schimbările importante pe care le face propunerea ta. Cred că este o idee bună să avem suficient timp pentru a discuta amendamentele în detaliu. Poate putem discuta și procedura în general, însă în planul actual vom discuta capitolul 40, 45 în 25 iunie, după aceea capitolele 6 și 7 în 12 iulie, ceea ce ne va duce la un termen pentru amendamente 9 septembrie și vom discuta amendamentele în septembrie, deci vom vota în comisie în 26 octombrie. Am acordat extrem de mult timp uh, acestor amendamente, pentru că este vorba de un subiect foarte complex. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Urez bun venit Comisiei și Consiliului. Nu știu dacă Comisia va lua cuvântul, domnul Franco. Ei Eh, urez bun venit și domnului Carlos Crespo din partea Consiliului, care a conlucrat cu noi foarte îndeaproape și voi da câteva eh, ocazia să spune câteva cuvinte despre situația în Consiliu și urez bun venit și reprezentantului Comitetului Social, Economic și Social. În ceea ce privește procedura, eh, avem un vot la ora 10, de aceea vom putea întrerupe discuția Uh, pentru a vota și eventual vom continua după acest vot. Știu că acest lucru nu este foarte convenabil, însă ora 10 este de obicei ora votului. Uh, dau acum cuvântul raportorilor din umbră, doamna Gebhardt, domnul Rochefort, domnul, doamna Turinen. Îl voi înlocui eu pe domnul Bilan din partea conservatorilor, domnul Triantafilidis, și deja am uh, pe doamna Vanio și pe doamna Wallis ca și oratori pe listă. Pe listă. S-ar putea să limităm puțin timpul de vorbire. Haideți să începem cu doamna Gebhardt. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Schwab, pentru prezentarea propunerii dumneavoastră trebuie să spun, câteodată mă uimiți. Nu știam că sunteți un adept al coaliției roșii-verzi, însă de ce nu? Um, este una foarte simpatică. Cred că cu această propunere pe care ați înaintat-o, uh, ați deschis o serie de discuții care sunt absolut necesare. Vreau să amintesc faptul că noi, ca grup parlamentar, am spus mereu că salutăm o propunere a Comisiei în acest domeniu care să vizeze o uh, simplificare, o îmbunătățire a accesului la piață, atât pentru uh, comercianți cât și pentru consumatorii de pe piața Uniunii Europene. Întotdeauna am spus și uh, cred că suntem uh, de acord cu acest lucru că aceasta nu trebuie să ducă la o îngustare a drepturilor consumatorilor. Și, din păcate, acesta a fost cazul uh, în baza propunerii înaintate de comisie și cu abordarea acestora a armonizării totale pe care au propus-o. De aceea salut faptul că doamna Reding a spus cu claritate și, de asemenea, ieri uh, la forumul privind protecția consumatorilor a subliniat încă o dată că este pentru o neimplementare a armonizării totale, deci asta nu mai este poziția Comisiei, dânsa s-a arătat flexibilă și dispusă să discute despre propunerile noastre. Știm și de la uh, Consiliul Ministrilor că nu mai există o majoritate în favoarea acestei armonizări de pline, pentru că aceasta ar duce la o îngustare a drepturilor și a protecției consumatorilor. În fine, vorbim aici despre o bază pozitivă. Ați înaintat o propunere pe care am uh, primit-o abia ieri. Deci nu am avut suficient timp să o analizez în amănunțime. Ați anunțat uh, în discuțiile pe care le-am avut în prealabil că veți uh, prezenta un concept cu totul nou și anume un construct în care se prevede și armonizare totală, dar și abordare flexibilă în anumite domenii și anume referitoare la cele patru directive vizate. Problema pe care o identific și cred că este nevoie să se explice anumite lucruri pentru a înțelege abordarea complet. Um, propunerile noastre se opresc la articolul 20, iar celelalte domenii nu sunt uh, acoperite și este foarte important să știm cum arată conceptul general și cum va cum se va configura acesta pentru a putea avea o părere completă asupra propunerii. Întrebarea este dacă ne oprim la acel punct sau ne vom confrunta pe viitor cu probleme. În primele 20 de articole se face trimitere la anumite articole care vor urma ulterior, de aceea este greu să anticipăm și să spunem exact care este conținutul propunerii pe care ne-ați înaintat-o. Ați spus de asemenea că este important pentru dumneavoastră ca protecția consumatorilor să nu fie redusă. Însă am impresia, dar poate că este o impresie greșită, trebuie să mai verific, că în anumite puncte nu ați răspuns acestei pretenții, ci că propunerile dumneavoastră de exemplu, la articolele 10 și 11, urmează propunerea comisiei, care oricum era una mai proastă în comparație cu ceea ce există în prezent în Uniunea Europeană. Și dacă analizând se va dovedi că așa este, atunci grupul nostru parlamentar nu va putea urma această linie propusă de dumneavoastră. Însă, după cum spuneam, trebuie să examinez lucrurile în amănunțime pentru că nu am avut suficient timp pentru a face acest lucru. De la domnul președinte tocmai am auzit cum stă calendarul, cum arată acesta. Și dacă am înțeles corect, ultima parte a proiectului de raport ne va parveni pe 12 iulie. Respectiv, atunci îl vom putea discuta pentru prima dată. E vorba despre capitolele 6 și 7. Cel puțin așa am înțeles. Domnul președinte a spus că la sfârșitul lui iunie vom discuta capitolele 4, 5 și 6 și 7 abia în iulie. Este ceea ce ați spus, domnule Harbour, nu? Cel puțin eu așa am înțeles. Da, aceasta a fost propunerea pe care am făcut-o. Sigur, se poate discuta despre acest lucru, a fost o propunere înaintată. Deci v-am înțeles corect. Dar, după cum știți, în această săptămână începe și vacanța de vară. De aceea, mi se pare um, ca termenul de 9 septembrie pentru înaintarea uh, amendamentelor să fie este unul destul de dificil. De aceea cred că ar mai trebui să discutăm despre acest lucru. Să vă explic de ce. Ieri în um, grupul de lucru am discutat despre acest lucru, le-am prezentat uh, ceea ce ați spus și dumneavoastră și care este abordarea dumneavoastră și mulți dintre colegii mei din grupul parlamentar au spus clar pentru că ei nu sunt atât de implicați în dezbatere și în discuții așa cum suntem noi, care trebuie să abordăm această chestiune aproape zilnic. Deci acești colegi au spus că această nouă abordare înseamnă că trebuie să analizăm uh, cu exactitate noua abordare, noua propunere și eventual să facem o audiere referitoare la consecințele acestei abordări pentru a putea vedea care sunt urmările um, propunerii dumneavoastră în comparație cu ceea ce s-a făcut până acum. De aceea nu mi se pare o idee bună să stabilim ca termen limită pentru amendamente 9 septembrie, deci să trebuiască atunci să exprimăm uh, opinia noastră finală în scris, pentru că nu vom avea ocazia să mai discutăm despre asta în cadrul grupului parlamentar, așa cum am fi vrut să procedăm. De aceea vă rog ca acest termen limită pentru înaintarea amendamentelor să fie uh, reconsiderat pentru a putea să analizăm mai bine ceea ce ați propus și pentru a putea eventual să organizăm o mică audiere pe această temă pentru a lumina diversele aspecte și consecințe în comparație cu ceea ce s-a făcut până acum. Pentru că, până la urmă, aici este vorba despre niște aspecte foarte importante. Această legislație este una majoră, este vorba despre încrederea cetățenilor în politica europeană. Este vorba despre faptul că cetățenii europeni trebuie și pot să accepte că noi aici, în Europa, facem niște lucruri bune și ar fi păcat dacă uh, um, am ajunge să facem ceva ce nu doriți nici dumneavoastră, nici eu um, și asta din neglijență. Să formulăm ceva în mod eronat și cetățenii să aibă de suferit din această cauză pentru că noi am uh, formulat un anumit drept uh, greșit. De aceea cred că avem nevoie de mai mult timp pentru că aici este un concept nou care ne-a fost prezentat. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Gebhardt. Știu că mulți vor dori să comenteze în legătură cu termenele propuse. Eu v-am comunicat ceea ce mi s-a sugerat, însă putem decide noi înșine. Îl voi ruga și pe domnul raportor să ne informeze pentru a avea cât mai mult timp pentru această discuție. În 23 iunie Poate vom putea discuta din nou despre capitolele 1 și 2. Domnul Roșfor. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate Andreea, te felicit pentru munca depusă. Cu toate că și, și este un compliment sincer, pentru că este un text extrem de complex și care a început foarte rău, însă dumneavoastră îl veți relucra. Uh, și ați spus ceea ce doriți să obțineți. Planul pe care l-ați prezentat la ultima noastră reuniune este concretizat în textul prezentat. Este o muncă esențială și vă felicit extrem de sincer. Aduceți îmbunătățiri extrem de uh, mari la mai, mai multe subiecte. Nu este vorba doar de definiții în legătură cu contractul de vânzări, unde ați îmbunătățit lucrurile foarte mult. Cred că se poate, pot îmbunătăți lucrurile și mai mult în legătură cu contractele la distanță, în legătură cu uh, suportul uh, durabil. Aș fi dorit în articolul 2 ce înseamnă exact acest lucru. Este vorba despre niște detalii pe care uh, vi le menționez pentru, că, pentru a vă dovedi că am uh, lucrat asupra textului dumneavoastră. Însă ce este esențial este chestiunea armonizării maxime și, în fond, ceea ce încercați să faceți uh, ca un politic este să păstrați conceptul de armonizare maximă care uh, nu era foarte bine prezentat în prima propunere și să-l aduceți în uh, realitate. Uh, în momentul actual, uh, vă achitați foarte bine de sarcina dumneavoastră. Nu există motive să nu spunem că ați ajuns la un text care nu mai este doar un text care se uh, referă doar la vânzările la distanță. Spre deosebire de uh, proiectul inițial de directivă, uh, care acoperea și alte lucruri, dumneavoastră puneți din nou uh, accentul pe vânzările la distanță. Și acest lucru se vede și în titlul proiectului dumneavoastră. Vorbiți despre armonizare țintită și aveți dreptate de asemenea acolo unde spuneți că în cazul în care există dispo- dispoziții naționale divergente, trebuie ca statele membre să comunice aceste dispoziții comisiei pentru a ști foarte bine situația în care ne aflăm. Aveți de asemenea dreptate când spuneți că dacă trebuie să articulăm aceste dispoziții cu altele din alte texte anterioare, aceste texte anterioare vor avea Uh, prioritate pentru a nu exista contradicții. Dumneavoastră introduceți acest lucru ca informație suplimentară și este o clarificare esențială. Bineînțeles, mai există și semne de întrebare. Dintre acestea, mă refer la două subiecte principale. Este vorba de dreptul de retragere. Ați indicat că există o, o îmbunătățire pentru consumatorii din majoritatea statelor. De exemplu, nivelul din țara mea nu era atât de ridicat până în prezent. De exemplu, mai vorbiți și despre meșteșugari sau muncitorii care prestează servicii. Explicați că consumatorul trebuie să fie la curent că renunță la dreptul de retragere, pentru că acest lucru nu apare foarte clar în text. Articolul 19, la aliniatul A, atunci când vorbiți despre acești eh, muncitori, mi se pare că este un articol puțin cam vag, pentru că lasă să se înțeleagă că consumatorul, în momentul în care își dă acordul, acest acord este suficient pentru ca în final uh, termenul de retragere să nu se mai aplice. Uh, și articolul 12, aliniatul 4, unde apare un subiect important uh, atunci când o parte se abține de la executarea drepturilor contractuale în perioada de renunțare. În țara mea exista o problemă cu acest lucru. Sunt într-o situație care în momentul actual nu îmi permite să vă urmez. Spuneți și dumneavoastră, în considerentul 14, că este vorba despre vânzarea în afara uh, sediului comercial, nu vânzarea la distanță. Adică vânzătorul vine la domiciliul consumatorului Uh, explicați și dumneavoastră în articolul 14 și reluați textul inițial al Comisiei și spuneți că este vorba de o situație, situație psihologică uh, specială pentru că furnizorul este la domiciliul consumatorului și știm că uh, consumatorul nu are atâtea modalități să compare bunurile sau serviciile. Aici ajungem la alte uh, puncte de întrebare. Dacă este suficient să uh, introducem acest drept de uh, re, refuz. Uh, vreau să ne gândim mai mult la acest lucru, pentru că dacă vrem să introducem o modificare în acest sens, din punctul meu de vedere, acest lucru ar duce la o scădere a protecției consumatorului în aceste situații. În ceea ce privește piața internă de astăzi, noi trebuie să susținem uh, uh, aceste vânzări la distanță. Trebuie să susținem vânzările prin internet. Pe internet faci un click și poți să compari prețurile și produsele. Și, pe de altă parte, în vânzările în afara sediului comercial nu există această posibilitate. Și aici m-am întrebat de asemenea cum ați vrut să simplificați articolul 10, unde ștergeți un anumit număr de subiecte la care mi s-ar părea important să revenim. De exemplu, atunci când vorbim despre natura contractului, că trebuie să introducem uh, informațiile la articolul 5. Am destul de multe semne de întrebare, însă acest lucru ține de amendamente și acestea le vom discuta ulterior. Nu vreau să merg mai departe în remarcile mele, nu vreau să intru mai în detaliu, pentru că am primit acest text destul de târziu și ceea ce vă spun este sub rezerva unei prime lecturi a textului. Sper că această citire de către mine a fost atentă. Și, de asemenea, în legătură cu calendarul și termenele de depunere a amendamentelor. Și eu aș fi uh, um, în favorabil ideii să amânăm și mai mult termenul de 9 septembrie. Nu vrem însă să cădem într-o capcană, uh, să întârziem acest termen, să ca traducerea să întârzie și după aceea să nu mai avem timp să lucrăm asupra textelor. Însă, întregul calendar trebuie să fie decalat. Nu este vorba doar de uh, mutarea unei date care să ne permită mai mult timp de lucru. Suntem cu toții foarte motivați de acest text. Trebuie să căutăm să conlucrăm, să îmbunătățim acest text. Trebuie să căutăm compromis, un compromis pe toate elementele convergente, nu doar pentru amendamente, și pentru, ci și pentru discuția de fond. Țin să vă felicit din nou și trebuie să Uh, vă spun că acest text este un pas foarte important înainte. Mulțumesc foarte mult, domnule Rochefort. Uh, avem probleme de timp extrem de uh, mari în această dimineață și de asemenea vreau să-i dau cuvântul doamnei Wallace, ca reprezentantă a Comisiei Afaceri Juridice. Știu că trebuie să ne părăsească înainte de votul de la ora 10. Aș dori, cu voia dumneavoastră, să-i dau cuvântul acum doamnei Wallace și după aceea să continuăm cu raporturii din umbră și voi face după aceea câteva remarci scurte. Trecem la voturi și după aceea va trebui să limităm sever timpul pentru că am deja o listă lungă de nume ale celor care vor să intervină. Va trebui să rediscutăm calendarul împreună cu raportorul pentru a conveni o structură care să ne permită să intrăm în detaliu în legătură cu acest raport. Uh, Diana Wallis, uh, vă dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze, dar realmente trebuie să vorbesc în altă parte ceva mai târziu. Vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că mă primiți la sesiunea comisiei dumneavoastră. Um, mă simt de parcă aș fi membra acestei uh, comisii, dar uneori trebuie să faci alegeri. Și eu aș dori foarte mult să-l felicit pe domnul Schwab pe documentul pe care l-a prezentat și pe uh, diapozitivele foarte colorate care ne ajută să înțelegem care este metod, metodologia pe care dorește să o folosească când abordează acest text. În numele Comisiei Juridice, principala noastră preocupare a fost să găsim o cale prin care această directivă să funcționeze ținând cont de orice propunere care vine dinspre propunerea pe, pentru legislația contractelor europene. Uh, procesul uh, acesta este din ce în ce mai accelerat. Uh, comisia are un comitet al de experți național care s-a reunit săptămâna trecută vineri. Am participat în numele Parlamentului acolo. Ei au la dispoziție un an pentru a redacta 150 de articole referitoare la cadru comun pentru legea contractelor Uh, s-ar putea, s-ar putea, repet, să fie un instrument uh, cu forță obligatorie opțională, uh, consumatorii ar putea să dorească să participe, care să aibă precedența asupra legislației naționale. Dar este foarte important pentru noi, pentru că ar asigura și un grad foarte înalt de protecție a consumatorilor. Sigur, ar putea să fie numai opțional, dar uh, cu această directivă a drepturilor uh, consumatorilor, noi încercăm să creăm un cadru obligatoriu și sigur. Unii văd aceste două, uh, direct, aceste două instrumente legislative ca alternative, dar vreau să spun că ele pot să existe împreună și după ce am văzut cele făcute uh, de domnul Schwab și prezentarea de azi dimineață, ele vor funcționa împreună. Dar, bineînțeles, ca să poată funcționa împreună, trebuie să existe coerență. Din ce am văzut eu până acum, sunt convinsă că ne îndreptăm în direcția corectă. Ca mulți alți vorbitori, Cred că există detalii care cu siguranță vor fi analizate. Multă lume probabil uh, s-ar putea să găsească chestiuni care nu îndeplinesc cerințele naționale sau nu asigură o suficientă protecție consumatorilor. Pe măsură ce aceste detalii vor ieși la suprafață, o să vedem dacă exercițiul acesta este posibil sau nu. Dar, realmente, domnule Schwab, ați făcut un început minunat. Iar în numele Comisiei Juridice am și eu niște probleme legate de uh, calendarul anunțat de dumneavoastră, pentru că înseamnă că noi ar trebui să alergăm în fața dumneavoastră ca să putem uh, să ne prezentăm avizul și de care dumneavoastră să țineți cont. Așa încât, mm, de fapt, nu ne este foarte clar tuturor uh, cum o să folosim în comun competențele pe care le avem pe marginea acestui instrument legislativ, așa încât v-aș ruga, dacă se poate, împreună cu ceilalți care au solicitat mai mult timp, să solicit și eu mai mult timp. Uh, instrumentul acesta este pe masa noastră de foarte multă vreme și nu acum este momentul să ne grăbim. Ideea este să obținem un instrument legislativ bun Uh, și detaliile sunt foarte, foarte importante. Vă mulțumesc foarte mult. Este un început deosebit de bun și aștept în continuare dezbaterile următoare, dar vă rugăm să ne permiteți mai mult timp pentru dezbatere. Mulțumesc foarte mult, doamna Olis. Apreciem foarte mult uh, angajamentul pe care l-ați manifestat față de acest document. În ce privește procedura, este foarte clar că raportorul trebuie să discute cu toți raportorii din umbră și cu dumneavoastră de la Comisia Juridică, dar avem aici, de fapt, o bază de acord s-ar putea să ne gândim să rearanjăm calendarul apropo de ceea ce se va discuta pe marginea uh, capitolului 5, așa încât dumneavoastră și raportorul trebuie să reevaluați uh, poziția dumneavoastră, să vă gândiți cum vă formulați angajamentul față de acest um, dosar. Și acum îi dau domnul, uh, cuvântul domnului Turinen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aștept câteva cuvinte pentru câteva minute, că nu e toată lumea gata. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru această activitate deosebit de creatoare pe care a îndeplinit-o. Sunt foarte bucuroasă că îmi plac foarte mult uh, culorile pe care le-ați ales, roșu și verde. Aș vrea, în primul rând, să mă adresez secretariatului acum. Dacă primiți un text seara târziu, ei bine, e foarte complicat. Eu am primit uh, textul aseară, foarte târziu, după ce am lucrat toată ziua și am încercat să-l citesc și vreau să spun că uh, nu este o situație optimă ca să putem să avem o dezbatere bună. Aș vrea să vă rog să remediați această situație. Este lucru foarte important. E primul lucru pe care vreau să-l spun. Și mai am câteva de întrebări. Avem de-a face cu un dosar nou și eu sunt raportor din umbră și am putea să discutăm în bilateral, dar dacă primiți patru directive, și dacă vreți să organizăm uh, o, un cadru umbrelă, să le armonizăm, uh, ne întrebăm dacă uneori n-ar trebui să facem uh, o alegeri. Să mergem către armonizarea minimă sau către armonizarea maximă. Poate n-ar, n-ar trebui să ridicăm nivelul minim în celelalte directive, deci îmi pun multe întrebări și am și foarte multe îndoieli. Trebuie să recunosc acest lucru. Dumneavoastră aveți un model dublu aici și mă întreb cum creează acest model mai multă siguranță, mai multă certitudine juridică. Dacă vrem mai multă certitudine juridică, trebuie să facem o alegere și eu mă întreb dacă nu cumva o să fie greu pentru consumator, dar și pentru operatorii economici. În Danemarca, de exemplu, operatorii economici au modificat uh, ideea față de această directivă. Inițial erau foarte mulțumiți, dar acum nu mai sunt. Organizațiile sindicale nu mai știu ce să spună uh, membrilor și nu este suficient de clar. Yeah. Avem acum o propunere, propunerea domnului Schwab și mă întreb dacă această propunere uh, e mai clară decât propunerea comisiei și mă întrebam dacă n-am putea să încercăm să avem un model care să regrupeze tot, toate elementele ca să putem să vedem care ar trebui să fie gradul de armonizare pentru fiecare capitol. E o manieră de a proceda și aștept să îmi spuneți dumneavoastră ce părere aveți. Eu personal nu înțeleg ce ne propuneți, nu înțeleg prea bine. Și sunt de acord cu cele spuse de doamna Wallis, care vorbea aici de legătura între ce avem la nivel național ca drept contractual și ce avem la nivel comunitar. Și mă întreb dacă nu ar trebui să facem eforturi mai mari Sigur că trebuie să discutăm mai bine aceste lucruri cu Comisia Juridică, pentru că e foarte important, pentru că altfel o să avem așa un fel de amestec uh, care nu e foarte clar. În ce privește calendarul și eu cred că trebuie să avem mult mai mult timp la dispoziție. Sigur că nu trebuie să uh, hotărâm, uh, să nu ne hotărâm. Sigur că trebuie să ajungem la o hotărâre de un fel oarecare și avem și multe alte lucruri de făcut în vacanța de vară decât să studiem această propunere. Dar dacă aveți o prezentare pe 12 iulie, după părerea mea, nu va fi posibil. Trebuie să modificăm data pentru amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ture. Aș vrea să spun uh, și eu uh, câteva lucruri, pentru că și eu sunt raportor din umbră. În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Andrei Schwab pentru că a spus carte, foarte clar care este strategia pe care dorește să o urmeze. Evident, este o modificare fundamentală față de propunerea inițială a Comisiei. Avem a face de acum cu o nouă comisie și cred că doamna Reding, comisarul, uh, are înțelegere pentru această abordare generală și probabil și Consiliul o să confirme acest lucru. Deci cumva acum mergem în direcția comună în ce privește structura, dar acum trebuie să rezolvăm problema detaliilor. De asemenea, e bine să avem un text consolidat, o propunere atât de complexă, e un lucru foarte bun sunt de acord cu doamna Gephard aici e greu uh, să vedem coerența internă și să evaluăm tot textul împreună, dar în momentul în care vom avea textul în fața, Andres, atunci o să fie mai bine chiar dacă îl discutăm pe bucăți, trebuie să putem să vedem uh, referințele încrucișate chiar dacă vrem să amendăm alte directive, cum ar fi directiva serviciilor financiare sau eu știu altele, pe de altă parte, uh, Andres a făcut niște re-redactări, textul a devenit mai clar, mai logic și putem să vedem clar structura textului. Însă, cum spuneau alți colegi, am nevoie mai mult timp să analizăm detaliile. Și în ce privește culorile alese, după părerea mea este că în capitolele 4 și 5 nu vorbim realmente de acest amestec cu un pic de galben la mijloc. Ori este armonizat, adică e verde tot, ori nu e. Pe noi ne interesează dacă toate elementele armonizate asigură un nivel de standarde minime pentru consumator pe care să-l considerăm adecvat în toate cele 27 de state membre. Asta înseamnă armonizarea, asta spunea și antevorbitoarea. Pentru că vor fi niște elemente care vor fi eh, complet armonizate, iar altele vor fi la standardele minime peste care statele membre pot să adauge. Deci asta e problema adevărat. Problema standardelor minime este problema crucială. Și cred și un lucru pe care l-ai surprins foarte bine la sfârșit și e partea strategiei, vreau să văd dacă ești de acord cu mine sau nu, Anders, uh, că va face parte dintr-o abordare structurată în următorii patru ani a acestei uh, comisii. Uh, trebuie văzut contextul în care vor fi îmbunătățite drepturile consumatorilor. Deci treaba noastră este ca să coordonăm această activitate. Aceasta ar fi prima cărămidă a acestei structuri, deci standardele minime, apoi o să vedem uh, Uh, ce interacțiune va avea cu directiva cadru pentru dreptul contractual. Um, cred, bănuiesc după unele formulări folosite aici, că uh, intenționez ca după această directivă nu se vor adăuga prevederi noi pentru a fragmenta piața, ci este un moment în timp Uh, niște drepturi existente care vor fi uh, consfințite prin această directivă, dar apoi uh, mai fi, eu știu, alte elemente care vor fi avute în vedere în alte instrumente legislative. Deci trebuie să discutăm aceste chestiuni strategice. Și acum mă gândesc la o chestiune legată de interacțiune. Am vorbit aici uh, Uh, cu Comisia despre directiva privind creditele pentru consumatori și transpoziția ei. Și aici am impresia că există niște suprapuneri. Vă rog să faceți liniște. Uh, ceea ce privește directiva privind creditele pentru consumatori, trebuie să ne asigurăm că Um, încrucișările, nu îmbinările între aceste două directive sunt corecte. Problema este uh, câte servicii financiare sau în ce măsură serviciile financiare trebuie incluse aici. Uh, știu că acum directiva privind uh, creditele pentru consumatori este transpusă chiar în acest moment. Deci trebuie să ne gândim și la contractele acelea încheiate în afara sediului comercial și e nevoie de oarecare consecvență internă. Comisia analizează uh, aceste elemente care țin de relațiile și comportamentele față de consumatori. Aceasta ar fi primele mele impresii. O să discutăm puțin mai încolo despre uh, calendar, uh, iar acum o să-l invit pe domnul Trandafilidis, uh, care este celălalt raportor din umbră pentru a încheia runda da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc în primul rând să-i mulțumesc lui Andreas, care a făcut o treabă excepțională. Îl felicit realmente. Noi, ca raportor din umbră, am discutat de mai multe ori cu el, ne-a explicat ce structură va forma, va urma și acum uh, am înțeles foarte bine care este obiectivul pe care îl urmărește. Este obiectivul de a găsi o soluție care să corespundă nevoilor. Și atunci când nu există armonizare totală, încearcă să găsească o altă soluție. Deci cred că merge în direcția bună. Și acum. Există anumite puncte asupra cărora avem niște divergențe de părere. Am avut divergențe de păreri în trecut. Dar sunt de acord cu cele spuse de doamna Gebhardt. În niciun caz nu trebuie să reducem protecția consumatorului și, din păcate, dacă se conservă aici mențiunea făcută și anume că armonizarea totală nu trebuie să reducă fundamental protecția consumatorilor, ei bine, noi nu suntem de acord. Trebuie să spunem că nu trebuie să reducem de tot, deloc, producția consumatorilor. Și apoi, dacă ne gândim la tranzacțiile de la întreprindere la întreprindere care nu sunt cuprinse aici, după părerea noastră, este un punct slab al directivei. Uh, problema prețurilor. Aici trebuie să spunem foarte clar că, de fapt, consumatorul cunoaște prețul și cunoaște și costurile suplimentare. Trebuie să fie foarte clar, spus, spus foarte clar că nu suntem de acord uh, cu acea definiție a celor 14 zile, dar trebuie să precizăm. Perioada de retragere trebuie să înceapă plecând din momentul în care se primește produsul, nu începând din momentul în care produsul este expediat nu, sau în momentul în care este datat documentul de comandă. Trebuie să Uh, studiem aceste detalii și apoi putem să revenim asupra lor. În ceea ce privește calendarul, am tot vorbit despre calendar. Eu cred că e nevoie de mai mult timp, dar sunt sigur că vom găsi o soluție perfectă pentru acest lucru. Mulțumesc! <coughs> Mulțumesc! Cu acordul comisiei o să facem acum o pauză, o să votăm cât mai repede cu putință Apoi o să vedem cum alocăm timpul vorbitorilor, pentru că sunt convins că vreți să auziți care este părerea Comisiei și a Consiliului și s-ar putea să nu pot să dau cuvântul tuturor vorbitorilor astăzi, poate în viitor. Și acum să trecem la voturi. Nu aveam de gând să votăm astăzi cu cardurile de vot, dar văd că toată lumea are cardurile de vot aici, așa că cred că putem să votăm. Eu știu. Ah, mi se pare că e cineva care nu are cardul de vot, deci mă gândeam să nu votăm astăzi cu cardurile de vot, cu cartelele de vot. Prima propunere este un uh, proiect de uh, aviz uh, de la doamna Fox venituri uh, corecte pentru agricultori. Vă rog să faceți liniște. Vă rog să nu discutați în timp ce... Uh, now, Mr. Fox, uh... Domnul Fox, doriți să spuneți ceva înainte de vot? Vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea foarte energică ca raportor. Cred că putem să mergem foarte repede. Deci vom trece imediat la votul pe marginea propunerii domnului Fox. Sunteți gata să votați? Vă rog. Bun. Amendamentul de compromis 1. Propunerea domnului Fox. cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem acum la amendamentul consolidat 1. cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem acum la Amendamentul 6. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Adoptat. Trecem acum la amendamentul de compromis 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem acum la amendamentul 10 al domnului Juvan și doamna Corața. Cine-i pentru? cu amendament oral împotrivă adoptat. Trecem acum la amendamentul 11 al domnului Fox. Cine e pentru? Împotrivă adoptat. Amendamentul 12 al domnului Juvan. Cine e pentru? Împotrivă adoptat. Trecem acum la amendamentul consolidat 2. Cine e pentru? Împotrivă adoptat amendamentul 15 cu amendament oral al domnului Juva. cine pentru? Cu amendament oral? Împotrivă? Cred că e adoptat. Doriți să... Nu toată lumea are cartele, deci haideți să votăm. cine e pentru? Să numărăm. cine e pentru? Deci 22 pentru. Împotrivă. Deci este adoptat. 22 pentru, 13 împotrivă. Trecem acum la amendamentul de compromis 3. cine pentru? Împotrivă? Adoptat? Amendamentul 17, cine-i pentru? Trebuie să numărăm aici. Cine-i pentru, vă rog, mâna, mâna sus. Împotrivă? Împotrivă, deci cade. Amendamentul de compromis 4. cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 21 al domnului Juvan a fost retras. Amendamentul 22 tot al domnului Juvan. cine e pentru? Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Cade. Mă uitam să văd dacă e cineva împotriva, uh, în favoarea acestui amendament. Da. Amendamentul 23, tot al domnului Juvan, cine e pentru? 5 împotrivă și cine e împotrivă? Cade. Amendamentul de compromis 5. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat? Deci trecem acum la amendamentul de compromis 6. cine pentru? Împotrivă? Adoptat? Amendamentul 28 al domnului Foc. cine pentru? Împotrivă? Adoptat? Amendamentul 29 cu amendament oral, care este, îl găsiți pe listele de vot. cine pentru? Împotrivă? Adoptat? Amendamentul 30 al domnului Foc. cine pentru? Împotriva? Adoptat? Amendamentul consolidat 3, cine pentru? Împotrivă, adoptat. 33 acum, al domnului Fox și doamna Westphal cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă, adoptat. Trecem acum la 34 cu amendament oral. cine pentru? Împotrivă, adoptat. 35 al domnului Juvan. cine pentru? Trebuie să numărăm din nou. Deci 35. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Okay. 18 um, pentru, cine este împotrivă? Și deci eu am votat, spune președintele. Cade, sunt 18 pentru 19 împotrivă. 36, tot al domnului Juva, cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. 37, cu amendament oral. cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Așa, să haideți să votăm asupra întregului proiect de raport, întregului proiect de aviz. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun, deci se votează cu unanimitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Fox. Este primul dumneavoastră sau al doilea al dumneavoastră aviz pentru această comisie. Vă mulțumim foarte mult. Trecem acum la raportul lui lui Grec. El nu este aici. Doamna Gebhard îi țină locul dacă avem întrebări de pus, dar o să votăm acum. Este vorba despre avizul nostru privind puterile de punere în aplicare ale Comisiei. Începem cu articolul 1, primul amendament. Cine-i pentru, cine-i împotrivă? Abțineri? Se aprobă? Amendamentul 9, cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat? 5, 6, 7 se adoptă pentru că a fost adoptat 9. Apoi, Amendamentul 19 al domnului Bușoi. Cine-i pentru? Împotrivă? Cade. Amendamentul 18 al domnului Grec. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. 12. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. Amendamentul 20 cu amendament oral al domnului Bușoi. cine pentru? Împotrivă? Adoptat? Și amendamentele 20, amendamentul 20 cade. Mergem la 13 al domnului Grec. cine pentru? 13 se respinge, spune președintele. Articolul 9 acum. Putem să le votăm în bloc pentru articolul 9, 21, 22, 21 și 22 împreună. Cine e pentru? Nu merge, nu se poate. 21. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Deci 22 cade și trecem la 23 și 24 pe care le putem vota în bloc. cine e pentru? împotrivă, adoptat. Și acum trecem la considerente. Amendamentul 1, cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. Amendamentul 2, cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. 16, cu amendamentul oral al domnului Bușoi, cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. Și apoi trecem la 17, cine pentru? Împotrivă? Adoptat? 18 cade și acum să vedem uh, proiectul de aviz în întregime. cine pentru? Împotrivă? Adoptat în unanimitate. Mulțumim domnului lui Grec în absență și cred că ultimul vot este raportul doamnei Sui. Raportarea este aici. Doriți să spuneți ceva, doamna Sui? Doriți să spuneți ceva înainte de vot? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au colaborat împreună, fără niciun fel de problemă, mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Să trecem acum la avizul doamnei Sui, amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat? 6. Corea de Campos. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat? 7 cu amendament oral. Se vede cine e pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 8, cine e pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 9 cu amendament oral al domnului De Jong și Kreutzmann, cine e pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 10 al raportoarei, cine e pentru, împotrivă, adoptat. 11 tot al raportanei, cine pentru, împotriva, adoptat. 12, cine pentru, împotriva, adoptat. 13, cine pentru, împotriva, adoptat. 14, cine pentru, împotriva adoptat. 15, cine pentru, împotriva adoptat. 16, cu amendament oral al domnului Kreuzmann, cine pentru, adoptat, adoptat. 17 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. 18 cu amendament oral al domnului Corea de Campos. Cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. Și trecem acum la considerente. Cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. Amendamentul 2 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă, adoptat. Amendamentul 3 s-a retras, amendamentul 4 ca amendament oral, cine pentru, împotrivă, adoptat. Și acum să votăm în tot proiectul de aviz, cine pentru, e cineva împotrivă, să abține cineva, adoptat cu unanimitate, mulțumesc doamnă Sui, prima, primul dumneavoastră aviz pentru această comisie, vă urăm să faceți mult mai multe de acum încolo. Deci cu asta am terminat votul de astăzi, așa încât Vă propun acum să reluăm discuția pe marginea raportului domnului Schwab și trebuie să terminăm pe la ora 11 pentru că domnul Juvin dorește să-și prezinte raportul din proprie inițiativă, așa încât vă propun așa, să vedem lista de vorbitori, să vedem uh, dacă dorește cineva doamna Vaniu, Vilsu Bușoi, domnul Juvan, doamna Comi, domnul Corea de Campos, domnul Arias și domnul Kreutzmann. Deci sunt șapte vorbitori. Dorește cineva să mai fie inclus pe lista vorbitorilor? Domnul Arias trebuie să plece, deci rămânem cu șase vorbitori. Și apoi vreau să aud uh, reprezentanții Comisiei și Consiliului. Deci v-aș dori să vă invit și bineînțeles apoi și domnul Schwab. Deci îi rog pe vorbitori să nu vorbească mai mult de două minute ca să avem uh, un schimb de vedere inițial. Deci o să-i dau doamnei uh, vicepreședinte cuvântul pentru două minute. Aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Je vais essayer Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ai, dore, doresc să-i mulțumesc și eu domnului Schwab pentru munca asiduă pe care am uh, depus-o și știu că vom mai discuta despre acest subiect și săptămâna viitoare în colocviul de două zile cu președinția spaniolă. Există două detalii care mi se pare importante. Mă bucur că doamna Reding este mai puțin favorabilă decât în trecut armonizării complete, care acum mi se pare imposibilă. Din, pe de altă parte, există un punct unde putem să atingem armonizarea completă și acesta este eh, acest termen de eh, retragere Domnul Armon știe că am discutat acest lucru și în pachetul telecomunicațiilor și în alte directive. Știu că trebuie să ne fixăm obiectivul de 14 zile pentru toate statele membre. Um, și mai vorbesc despre două detalii. Serviciile financiare. Știu că există destul de multe lacune și există destul de multe înșelătorii Uh, în Franța au apărut anchete care uh, arată că consumatorul și în special uh, consumatorul mai în vârstă cade victimă la nivelul serviciilor bancare a adevărate, la adevărate înșelătorii. Aici trebuie să existe un drept al consumatorului în serviciile bancare nicio schimbare a tarifelor bancare fără explicație înscris în prealabil, uh, pentru ca consumatorul să ia la cunoștință această schimbare. Ați vorbit și despre publicitatea prin telefon. Uh, bineînțeles că aceasta nu trebuie interzisă, însă trebuie să fim atenți că, pentru că există cazuri în care se spun tot felul de lucruri Uh, și uh, nu se consumatorului se spune absolut orice, nu există un contract înscris și se poate încheia de fapt un contract prin telefon mobil. Uh, eu am uh, făcut un asemenea contract și când mi-am primit contractul de hârtie, mi-am dat seama că se puseseră în contract lucruri cu care nu fusesem de acord în timpul conversației telefonice. Deci a fost un caz de înșelătorie, de fapt. Pe calendar suntem cu toții de acord, mi se pare imposibil, chiar dacă lucrăm în lumea, luna august, nu vom putea prezenta amendamente importante Eh, și nu vom putea să ajungem la un compromis între 9 septembrie și 26 octombrie, dacă ținem cont și de termenele de traducere. Este vorba de un subiect atât de important pentru încrederea cetățenilor, eh, nu cred că merită să ne grăbim, trebuie să mai degrabă să înaintăm cu grijă, pentru că eh, este vorba de un uh, Uh, o dezbatere foarte importantă cu Comisia și Consiliul. Mulțumim foarte mult, domnule Schwab. Vă mulțumesc. V-am dat puțin timp în plus pentru că sunteți vicepreședinte. Domnul Bușoi. Domnule președinte, uh, I'll speak in Romanian. Just to fill in two minutes. Cu adevărat extrem de important. Mi era teamă că am ajuns, că ajunsesem într-o fundătură și că nu întrevedeam, uh, din păcate, foarte multe soluții, dar iată că Uh, până la urmă atunci când există voință politică și când uh, uh, oamenii sunt de acord asupra principiilor, cred că putem găsi soluții și asupra detaliilor. Și cred că propunerea care a venit domnul Schwab este mai mult decât binevenită. Este un mod excelent de a stabili reguli de armonizare totală pentru un anumit tip de contract, contractele la distanță, contractele în afara spațiului comercial, lăsând statelor membre care au standarde diferite, dar unele dintre ele standarde deja foarte ridicate, pentru restul tipurilor de contracte. Sunt de acord și cu completările făcute la informațiile legate de produs uh, și că trebuie informat uh, consumatorul în primul rând asupra dreptului de retragere. E o informație esențială și există acea penalitate de un an dacă nu a fost informat în, uh, în avans. Sunt de acord și cu termenul de 14 zile Aș vrea să spun că și excepțiile sunt foarte bine completate de câteva situații care ar putea să apară în practică și eu cred că trebuie să sprijinim cât mai bine consumatorul, cât de mult putem, dar în același timp să ne asigurăm că nu vor apărea abuzuri din partea unor anumiți consumatori și că nu vom crea dificultăți de nesurmontat industriei. De aceea, excepțiile care au fost completate cu cele câteva situații posibile, mi se par foarte echilibrate și cred că uh, pot fi acceptate. Sigur, uh, pot fi aduse îmbunătățiri. Am ascultat pe raportorii din umbră, pe doamna Ghepar, pe colegul meu Roșfort, pe ceilalți colegi și care sunt mai uh, specialiști și care, în mod evident, ca raportori din umbră, au o idee mai clară asupra acestui dosar. Cunoscându-l pe domnul Schwab, sunt convins că uh, Uh, va avea toată deschiderea să facă aceste îmbunătățiri. Îl felicit și uh, susțin uh, în principiu propunerea pe care a făcut. Thank you. Uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Două puncte. În primul rând, în legătură cu forma. Este într-adevăr important să nu ne grăbim cu termenele de, pentru amendamente. Am primit textul doar ieri. Există extrem de multe lucruri în acest text care nu au putut fi studiate suficient. Deci avem nevoie de timp. În al doilea rând, în legătură cu fondul, într-o lume ideală, am dori o armonizare maximă. Acest proiect de raport se referă la directiva în legătură cu drepturile consumatorilor, nu înseamnă acest lucru nu trebuie să ducă la o scădere a drepturilor consumatorului. Domnul Schwab a redactat un raport foarte inteligent cu o armonizare maximă bine țintită. eram într-un impas, într-o incertitudine din care se pare că vom ieși acum. Cu toate acești, acestea, voi face câteva remarci. Mi se pare că există câteva clarificări juridice în ceea ce privește contractele de vânzare. Contractele delicate nu sunt uh, acoperite, ci uh, sunt sub o procedură de armonizare minimă mă întreb dacă poate nu am înțeles foarte bine acest textul, acest text. La articolul 5, regulile de garanții comerciale și serviciile post-vânzare. Articolul 10, alineatul 1, nu înțeleg o frază care spune dacă acest lucru este oportun în funcție de natura contractului. Mi se pare că este o formulare destul de vagă, dar poate la, așa, mi se pare așa doar rapidă. Articolul 5, punctul 3, nu văd exact ce se vizează acolo. Deci, pe scurt, domnule președinte, textul care ne-a fost propus ieri uh, conține foarte multe uh, progrese, însă mai există încă câteva întrebări care planează. Uh, da. Bineînțeles că există întrebări și va trebui să găsim timp pentru a discuta aceste întrebări și răspunsuri. Doamna Cluni. Vă chiedere pe che altro un'informazione. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doream să primesc o informație. Acesta are legătură și cu sectorul confecțiilor textile. Dacă, să spunem că într-un magazin să cumpere un produs de îmbrăcăminte. Atunci nu producătorul este cel care vinde direct. Dacă articolul de îmbrăcăminte prezintă defecte, atunci trebuie să ne întrebăm cine este răspunzător, uh, producătorul sau comerciantul. Deci, uh, este important să înțelegem cum stau lucrurile nu doar în domeniul confecțiilor textile, întrebarea este consumatorul trebuie să se adreseze comerciantului sau producătorului într-o asemenea situație. Acest lucru este important și în cazul în care apare o alergie ca urmare a purtării articolului respectiv de îmbrăcăminte. Poate că țesutul a fost unul care a creat energia respectivă. În uh, Italia acesta este un sector care creează o serie de dificultăți. Cel puțin este perceput ca un sector problematic. De aceea au fost înființate niște call center-uri care nu funcționează însă foarte bine. Marile întreprinderi au un call center căruia te poți adresa, însă ele nu funcționează întotdeauna în mod optim. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Andreas pentru acest raport pe care l-a prelucrat. Este un, unul foarte bun și cuprinzător. Thank you very much, Mrs. Com Mulțumesc, doamnă Comi, domnul Corea de Campos. Președinte, eh, eu fac minhas todos os comentários. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să Mă alătur și eu laudelor care i-au fost adresate lui Andreea Schwab în ceea ce privește metodele de analiză. Însă cu cât analizăm mai mult, cu atât apar mai multe dubii. Uh, Sigur, uh, am în față acest grafic, aceste folii pe care, care ne-au fost distribuite. Uh, mă uit la capitolele 4 și capitolele 5, care conțin la sfârșit o propoziție care spune următorul lucru. Dispozițiile vor fi păstrate în directivele originale, iar la capitolul 5 se spune că de asemenea că anumite dispoziții vor uh, fi păstrate din directiva originală, din cea inițială. Înțeleg că prima propoziție se referă la părți din directiva pe care trebuie să o abrogăm, iar uh, a doua propoziție se referă la ceea ce trebuie să preluăm. Una, o propoziție scrisă în litere mici și alta în litere mari. Deci, până la urmă, cele patru directive sunt păstrate, însă ele sunt aglutinate. În al doilea rând, am oarecare rezerve referitoare la armonizarea completă țintită. S-a vorbit despre acest lucru în legătură cu propunerile doamnei comisar Reding și, de asemenea, în contextul comerțului electronic. Este vorba în acest sens despre două lucruri diferite. Este vorba despre comerțul electronic, acesta este un aspect important, însă, în al doilea rând, protecția consumatorilor și acest aspect este la fel de important. Dacă vorbim despre comerțul electronic și îl includem și pe acesta la armonizarea deplină, atunci, în acest fel, se scade marja de încredere pe care o are consumatorul. Dacă dorim ca comerțul electronic sau credem că acest comerț electronic funcționează foarte bine în fiecare stat în parte, însă transfrontalier nu funcționează atât de bine, atunci cu aceste condiții am putea să reducem această acest grad de bună funcționare a comerțului electronic. Sigur, acesta este numai un semn de întrebare care mi-a venit în minte și pe care am vrut să-l exprim. În ceea ce privește achizițiile directe, face-to-face, -face, pentru că în comerțul electronic, aici vorbim despre o protecție mai mică, chiar dacă uh, comerțul electronic se desfășoare pe teritoriul unui singur stat. Am impresia că condițiile sunt diferite în ceea ce privește comerțul electronic și achizițiile directe face-to-face. -face. Mulțumesc, domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am auzit că Comerțul electronic are nevoie de mai multă încredere, iar încrederea are nevoie de reguli clare. Iar uh, ceea ce încercăm noi să facem aici este tocmai să elaborăm asemenea reguli clare și este important să ne concentrăm asupra unor lucruri simple, clare, însă să stabilim un set de reguli cât se poate de clare. Constatăm mereu că există furnizori neserioși care vând uh, servicii inutile, cum ar fi uh, participarea la testuri de, teste de inteligență, horoscop și așa mai departe. Apoi, aceste servicii sunt uh, cumpărate și, sigur, uh, apar nemulțumiri. Din punctul meu de vedere, în vederea protecției consumatorului, la articolul 11, aliniatul 1, ar trebui să se, să se exprime lucrurile mai clar. Atunci când vorbim de contratele la distanță, care sunt încheiate prin internet, consumatorul trebuie uh, să spunem că consumatorului trebuie să i se explice modul în care vor derula, se vor derula lucrurile și ceea ce va accepta semnând contractul respectiv. De exemplu, că există o obligație de plată și care sunt condițiile în care achiziționează serviciul respectiv. Deci trebuie să existe o acceptare a condițiilor furnizorului de servicii, pentru că noi trebuie să protejăm consumatorul. Și în ceea ce privește calendarul, nu vorbim aici de o lună în plus sau în minus, însă, într-adevăr, trebuie să vedem care sunt consecințele pe care le va avea acest nou concept. Trebuie să discutăm despre ele, pentru că aceasta este o temă foarte sensibilă. Dorim să oferim consumatorului mai multe drepturi, dorim să îl protejăm față de furnizorii de servicii neserioși, și față de producători. De asemenea, și producătorii trebuie să aibă șansa de a fi siguri că uh, își vor obține banii. Pentru că există și consumatori care uh, sunt neserioși și care nu își plătesc uh, produsele. Deci, uh, de asemenea, producătorii trebuie să accepte returnarea produselor și toate aceste lucruri trebuie să fie bine reglementate, pentru că după cum spuneam, noi vrem să uh, sporim încrederea. Și până la urmă, comerciantul de multe ori se află la mijloc pentru că nu este cel care produce uh, bunurile respective. Domnul Arias nu mai este aici, așa încât o voi... Domnule, îi, oferi, îi voi oferi ocazia doamnei Suzana să uh, ia cuvântul, chiar dacă s-a înscris mai târziu pe lista de vorbitori.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 now it's all right? Yes, no problem. Tak, ja mam zacis znowu? <laughs> Pot să încep din nou. Doream să le amintesc colegilor că în mandatul trecut al Parlamentului am adoptat un raport și am votat despre propunerea noastră de a avea modele de contract pentru achizițiile online. Acestea aceste contracte model ar fi fost uh, oferite și ele ar fi reprezentat o etichetă a încrederii. Aceia care oferă contracte diferite, grupul sau categoria acestora ar fi fost obligați să explice modul în care se diferențiază contractul lor de contractul șablon, contractul model. Pentru că în felul acesta am dorit să sporim încrederea și credibilitatea. Am dorit să avem o marcă europeană de încredere care să fie atribuită comercianților care uh, au fost activi pe piață de mai multă vreme și erau și alte criterii care trebuiau să fie îndeplinite. Iar consumatorii și organizațiile consumatorilor ar fi trebuit să sesizeze orice tipuri de abuzuri ale acestei mărci de încredere. De asemenea, există codul de conduită pentru utilizatorii de internet și acesta este un punct important și apreciez faptul că comisarul Reding este foarte uh, serioasă în ceea ce privește aceste aspecte. Well, thank you very much. Mulțumesc! Aș fi uh, foarte fericită dacă uh, veți ridica această problemă când ne vom întâlni cu doamna Reding Sper că veți fi prezent aici pentru a adresa această întrebare când vom avea întâlnirea cu... De fapt, nu cu doamna Redding, cu doamna Crois. De... La ea mă refeream, <laughs> îmi cer scuze. Um... Sigur, doamna Redding este în continuare foarte um, prezentă în viața noastră, dar uh, aș fi dorit să adresați întrebarea doamnei Crois. Domnul Bartle. Domnule președinte, nu cred că putem să spunem prea multe în acest moment. În primul rând, am dorit să-l felicităm pe domnul Schwab. Într-adevăr, nu pot să mă exprim decât în latină un mechanism opus, pentru că Comisia știe foarte bine cât este de dificil să lucrezi cu atât de multe instrumente legale deja existente, să le aduci la același numitor comun, iar domnul Schwab a, a avut o abordare de succes, a exprimat dorințele Parlamentului și acest lucru în concordanță cu cele spuse uh, de comisie care și-a exprimat aprobarea. Deci, la începutul acestei discuții, trebuie să spunem că toți membrii care au făcut uh, remarci referitoare la detalii trebuie să înțeleagă că există foarte multe amănunte și toate sunt importante pentru consumatori și, de asemenea, și pentru comercianți. Acest lucru este foarte clar și sigur va exista o dezbatere intensă pe marginea acestor detalii. Este clar că ne vom concentra în raport pe chestiunile semnificative de piață internă, Există anumite aspecte unde raportorul merge mai departe decât propunerea inițială, cum ar fi protecția consumatorilor și extinderea termenului la un an în ceea ce privește refuzul produselor. Există și alte lucruri, însă nu prea multe, unde s-au operat modificări care sunt uh, mai puțin bune pentru consumator, de exemplu mailul electronic care este exclus din definiția mediilor de transmitere și de asemenea um, consumatorul este exclus de la refuzul produsului prin e-mail. Poate că la aceste aspecte trebuie să mai reflectăm, însă per total este o cale bună pe care mergem. Vreau să revin la ceea ce a spus Comisia, că trebuie să fie un echilibru între importanța și interesele furnizorilor de servicii, ale vânzătorilor și consumatorilor. Nu trebuie să uităm acest lucru. Mai există în continuare multe plângeri, în special în domeniul comerțului electronic. Anumite țări sunt excluse complet de la oferte de către anumiți comercianți și mă refer aici în special la noile state membre, dar și la piețele mai mici, care de multe ori sunt excluse. Sigur, drepturile consumatorilor nu sunt atât valoroase în prezent. Câteodată nici nu poți primi o ofertă pentru a obține produsul sau serviciul dorit. Acest lucru nu trebuie uitat și nici celelalte aspecte referitoare la încrederea consumatorilor care sunt subliniate de către comisie și susținute de către aceasta. O ultimă observație, sigur, calendarul uh, depinde în totalitate de Parlamentul European și trebuie să vă luați tot timpul de care aveți nevoie pentru a reflecta bine pe marginea acestui raport. Însă există două, doi co unul este Consiliul și este, nu este niciodată prea isteți să mergeți într-un ritm prea lent în comparație cu Consiliul. Vreau să subliniez acest lucru pentru că interacțiunea în discuțiile dintre cei doi legiuitori este foarte importantă. Pentru că altfel unul ar putea să meargă mai repede și să vină cu o serie de fapte, iar celălalt să aștepte prea mult și să rămână oarecum în urmă. Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru acest răspuns încurajator pe care l-ai dat. îl voi invita pe domnul Crespo din partea Consiliului să ne spună câteva cuvinte și poate ne spune de asemenea dacă calendarele noastre pot fi armonizate. Domnule Crespo. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Noi nu dorim uh, să avem, uh, să intrăm la întrecere cu Parlamentul. Vreau doar să vă spun care este starea lucrărilor în acest moment la Consiliu și să vă prezint informațiile pe care vi le uh, pot da față de luna ianuarie. Am avut mai multe reuniuni și am încercat să ținem cont de, de uh, ce au spus statele membre pe marginea capitolelor din directivă cu opțiunile respective pentru capitolul 5. În acest timp am avut posibilitatea să vedem dificultățile cu care ne confruntăm, mai ales în ceea ce privește principiul armonizării maxime la fiecare din capitolele și articolele acestei propuneri. Știți cât de greu e de făcut acest lucru, l-ați evaluat pas cu pas între noiembrie și ianuarie și nouă ni s-a întâmplat același lucru. Pe lângă această activitate am încercat să ne concentrăm pe ce se întâmplă în toate instituțiile noastre în aceste luni. Am uh, primit uh, avizul Comitetului Economic și Social și le mulțumim pentru acest lucru. Am luat notă de poziția Parlamentului exprimată de această comisie și de uh, opinia Comisiei Juridice. Am uh, primit cele spuse de părțile interesate, am auzit de asemenea vocile parlamentelor naționale și în cele din urmă am ascultat cu mult interes cele spuse de doamna Reding tocmai uh, în acest parlament în luna martie așa încât uh, am desfășurat un proces de gândire profundă și am hotărât să propunem o dezbatere politică la nivel ministerial ca să vedem exact care este nivelul de armonizare pe care îl consideră necesar pentru această propunere. Dezbaterea aceasta a avut loc săptămâna trecută și ca urmare a acestei dezbateri s-au pus trei întrebări. În primul rând, dacă principiul directivei trebuie să fie propunerea de armonizare maximă sau dacă este de preferat o concentrare mixtă. Majoritatea statelor membre doresc o abordare mixtă, flexibilă, pragmatică, care să analizeze pas cu pas, articol cu articol, capitol cu capitol directiva. În al doilea rând, întrebarea a doua, nivelul de armonizare în funcție de tipul de contract dacă era o armonizare minimă la contractele deja uh, încheiate, la sediul comercial al firmei sau armonizare maximă la contractele la distanță sau contractele în afara sediului comercial. Majoritatea statelor au, uh, doresc sisteme distincte în funcție de tipul de contract. Și a treia întrebare, dacă armonizarea uh, informației precontractuale și a contractelor la distanță, mai ales că statele membre ar dori să meargă mai departe și să stabilească o obligație mai stricte de informare. Există aici o, divizi, o diviziune de uh, păreri apropo de acest tipuri, aceste tipuri de contracte. Și noi uh, vom lucra împreună cu colegii belgieni, pentru că ei sunt cei care vor prelua președinția și le urăm succes și obiectivul nostru va fi să elaborăm un text consolidat cu propuneri care să ne permită să facem pași înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la reuniunea noastră și că ne-ați spus exact ce s-a întâmplat. S-ar putea să fiți ultima dată aici ca reprezentant al președinției. Vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră față de activitatea noastră. Cred că și Andrei Schwab dorește să conclud, să tragă niște concluzii. Dar concluziile noastre cred că seamănă foarte mult apropo de evoluția acestei propuneri și cred că dumneavoastră și prezenția belgeană veți dori să colaborați cu raportorul. Schimbarea, schimbul de opinii pe care l-ați menționat a fost public și uh, noi avem uh, o transcriere a punctelor esențiale în engleză, le vom transmite pentru a uh, informa pe membrii. Nu știu dacă este chiar o transcriere adecvată, precisă, dar o să vedem exact care sunt opiniile diverselor state membre apropo de acest dosar. Președinția sunt absolut convinsă că va ține aproape cu raportorul și acum avem idei foarte clare eh, apropo de cum ar putea să arate un compromis rațional. Și dumneavoastră s-ar putea, cum spuneați, să propuneți un text de compromis. Iar acum o să dau cuvântul lui Andrei Schwab ca să se refere la opiniile exprimate și să poate să facă unele propuneri pentru eh, calendar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Calendarul nu este unul favorabil, cu toate acestea, sunt de acord cu această propunere și uh, mi-au făcut tot felul de sugestii pentru negocierile viitoare. Același lucru este valabil pentru Comisie și Consiliu. În ceea ce privește calendarul, eu personal doresc ca pe 23 iunie să uh, înaintez a doua parte, cea finală. Ceea ce înseamnă că în iulie avem timp să discutăm cele două domenii, deci ambele părți. Și apoi avem două luni uh, pentru a înainta amendamente. Dacă doriți ca termenul de depunere a amendamentelor să fie mai uh, flexibil, eu nu am nicio problemă. Doresc doar ca în final să avem un rezultat bun. De aceea, um, susțin doleanțele dumneavoastră întru totul. În al doilea rând, este o lucrare care, în final, va intra foarte mult în detaliu, va depinde chiar de anumite virgule și puncte și virgule. De aceea cred că se poate îmbunătăți foarte mult, dar cred că multe aspecte sunt foarte bine reflectate, lucruri care nu pot fi văzute la o primă vedere. Însă, este clar, nu putem avea totul. Nu putem să avem reglementări diferite și să le acceptăm pentru toate tipurile de contracte, pentru că avem armonizarea minimă și să avem în același timp același sistem pentru toate contractele. Deci dacă cineva cunoaște o propunere serioasă care să ne facă pe toți fericiți, atunci să vină cu această propunere, pentru că eu nu am așa ceva și am căutat foarte mult. În final, trebuie să cădem de acord asupra unei forme, asupra unui model prioritar. Cred că ceea ce a spus domnul Kreuzmann, referitor la transparența regulilor este un lucru util pentru toată lumea, chiar dacă uh, nu Uh, să se regăsesc la nivelul tuturor statelor membre la același nivel. Acest obiectiv trebuie să rămână la fel de important, însă el nu poate fi atins în aceeași măsură în toate domeniile. Aceasta este propunerea mea și eu cred că este una transparentă, doresc să o îmbunătățesc, însă aș dori să avem o directivă cadru, o directivă umbrelă, care să se uh, regăsească în aceeași structură pe care o prezint acum și anume um, aceste două directive privind vânzările și um, contractele încheiate în afara spațiilor comerciale, care să fie preluate ca atare și apoi să fie eliminate celelalte uh, reglementări. În capitolul 5 uh, vom avea clauzele abuzive și contractele cu cauze abuzive și referitor la aceste ultimele două capitole, doresc să selectăm acele capitole uh, vis-a-vis -vis de care putem conveni anumite lucruri pentru a le ancora în directiva cadru. Astfel încât vom avea niște reguli referitoare la armonizarea minimă, vom stabili ce rămâne în acest uh, context al armonizării minime și sigur și aici putem introduce anumite modificări. Eu nu am propus amendamente și modificări pentru că cred cred că obiectivul pieței interne trebuie să fie să trecem de la doleanțe la realizare. Și dacă este să facem o comparație realistă, referitoare la discuțiile din Consiliu, din spațiul public, din ultimele luni și rezultatele acestora, s-a ajuns mereu la aceeași concluzie. Pe de o parte, cel puțin din perspectiva pieței se dorește o uniformizare a tot, pe de altă parte se dorește flexibilitate și diferențe care să fie acceptate. Din păcate, aceste lucruri sunt incompatibile și lucrurile nu se vor îmbunătăți cu cadrul comun de referință. Eu salut această inițiativă, însă cred că vor apărea uh, dificultăți comparabile în dezbaterile noastre. De aceea, din punctul meu de vedere, prima parte este acoperită cu această propunere pentru că se referă la dreptul de refuz și la uh, obligațiile de informare. Iar apoi celelalte două directive care urmează să fie eliminate cu totul sunt conținute aici. Următoarea propunere va conține articolele 4 și 5, capitolele 4 și 5, preluăm de aici bunurile de consum și uh, clauzele contractuale abuzive. Doamna Turinan a observat aici o oarecare complicitate și să știți că verdele nu l-am ales pentru verzi, ci pentru că colegele noastre au asemenea uh, bluze verzi frumoase pe care le poartă și acesta este un semn că a venit în sfârșit primăvara. Însă este un semnal grozav și sper că putem trage un semnal de alarmă în acest sens. Iar dacă complicitatea este sporită în acest fel, am discutat de, la uh, întâlnirea cu raportorii din umbră, sigur ar fi mai bine să avem o directivă unitară care să reglementeze tot. Eu m-am gândit la un asemenea, o asemenea propunere la început și m-am gândit să prevăd la articolul 4 toate posibilitățile de armonizare pentru toate domeniile posibile și astfel s-ar putea face um, raportare la articolul 4 mereu. Însă, s-a dovedit că nu este așa o idee bună pentru că um, nu se mai știa cine și ce se raportează la uh, ce este prevăzut la capitolul 4. De aceea, din punctul meu de vedere, există două posibilități. Lăsăm anumite domenii în, la armonizarea minimă în directivele deja existente, chiar dacă acestea vor fi amendate sau se uh, crește limita, pragul, sau le aducem în directiva umbrelă, în directiva cadru și vor fi armonizate în mod țintit. Există o serie de detalii pe care nu doresc să le mai abordez acum, poate un punct abordat de domnul Harbour eh, referitor la serviciile financiare. Directiva privind eh, creditele pentru consumatori reglementează creditele uh, care se încadrează într-un anumit prag financiar. Uh, serviciile uh, și contractele privind serviciile financiare sub 200 de euro, acestea nu sunt reglementate, de aceea a fost introdus un drept privind uh, refuzul și dreptul la contestație. Directiva 2002-56, aceasta va fi înlocuită, însă nu doresc să vă mai dau acum amănânte tehnice, pentru că trebuie să ne analizăm fiecare în liniște pentru a vedea mai bine despre ce este vorba. Sper că în iunie la început să vă pot prezenta uh, prim, a doua parte uh, Totul depinde însă de modul în care se face și traducerea și cum reușește să programeze totul Secretariatul Eu voi încerca să lucrez cât mai repede. Sper ca traducerea în limba franceză să fie de data aceasta fără greșeli, însă sigur totul s-a făcut sub presiunea timpului. Eu sunt dispus să purtăm și discuții individuale și aștept critici și sugestii constructive din partea tuturor. Vă mulțumesc! Well, I'd like to thank you very much eh, indeed for leading the work so far. I... Mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați coordonat activitatea până acum în ceea ce privește calendarul. Cred că dumneavoastră și raportorii din umbră trebuie să lucrați împreună cu secretariatul pentru a veni cu niște propuneri finale. A existat o propunere a colegilor um, de a avea consultări extinse. Vă las pe dumneavoastră să decideți în această privință. Există de asemenea posibilitatea de a organiza un workshop în afara ședințelor principale, însă dumneavoastră veți decide dacă doriți și un workshop pe această temă. Cred că 23 iunie ar trebui să fie una dintre date. Trebuie să ne asigurăm dacă uh, vom avea un slot de timp pregătit. Cred de asemenea că atunci vom putea prezenta și uh, calendarul mai exact. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit, mulțumesc și Consiliului și Comisiei pentru contribuțiile lor. Trecem acum mai departe. Nu, domnule Juvin, mai restrâng un pic timpul dumneavoastră, însă este un prim schimb de opinie, așa încât vom lansa oricum proiectul dumneavoastră și vom avea discuții și mai târziu. Doamna Rule este raportorul pentru buget și dorește să prezinte programul privind uh, proiectele pilot. Deci îi voi da dânsei uh, cuvântul mai întâi, iar pe cei care ies îi rog să iasă în liniște, pentru că trebuie să ne continuăm lucrările. Voi fi foarte succintă pentru a ști care este stadiul eh, discuțiilor referitoare la buget. În prezent avem o nouă procedură care a fost eh, inițiată de tratatul de la Lisabona și eh, de asemenea cauzată de alegerea târzie a Comisiei, ceea ce înseamnă că Parlamentul este oarecum înainte. Vom discuta despre toate aceste aspecte astăzi, împreună cu coordonatorii am stabilit deja acest lucru, astăzi vom discuta Uh, vom, solici, vom transmite niște cereri uh, Comisiei pentru Bugete vis-a-vis -vis de proiectele pilot. Comisia va discuta și ea despre acestea și ne va transmite un feedback. Este vorba despre proiecte pilot vis-a-vis -vis de acțiunile pregătitoare, iar într-o a doua etapă, în septembrie, când uh, Comisia va avea consultări despre buget într-adevăr și va vota, atunci va fi vorba despre toate liniile bugetare care ne vizează și pe noi. Însă, în uh, perioada pregătitoare, este bine ca astăzi să mai clarificăm situația proiectelor pilot și uh, să facem anumite solicitări uh, către Comisia Bugete pentru că acesta să poată trimite Comisiei Europene solicitările noastre. Există trei acțiuni, un proiect pilot pentru forumul privind piața internă. Lucrurile au fost stabilite așa în Comisia noastră, doamna Tun, raportoarea, Uh, își amintește probabil că am abordat acest subiect, vom face o propunere și apoi propuneri complementare referitoare la tema piața internă. Este vorba despre raportul domnului Grex și dorim să propunem o linie bugetară de 200.000 de euro pentru întregul domeniu deci frustrarea cetățenilor vis-a-vis -vis de piața internă este aici vorba despre o examinare, o analiză pentru a identifica problemele în legătură cu piața internă. Cred de asemenea că la un moment ulterior vom putea să mai discutăm despre acest lucru după ce avem și feedback-ul comisiei, dacă nu putem să tratăm împreună aceste două lucruri, însă pe moment le tratăm distinct și înaintăm solicitări distincte pentru cele două proiecte pentru a vedea reacția comisiei. Apoi uh, vom discuta pe marginea subiectului, așa cum am discutat și noi, acțiuni pregătitoare cu privire la domeniul o clipă să-l găsesc. Este vorba despre beschlossen. Auch darüber gibt es eine Berichterstattung mit dem Scoreboard. Das war Frau Despre tabela de marcaj. Și aceasta uh, tema va fi abordată, deci nu este vorba despre mai mult, ci despre aceste solicitări pe care le vom înaintea până la ora 12. Mâine vom primi feedback-ul comisiei și apoi în septembrie putem să avem consultări pe această temă și să decidem definitiv. Nu cred că trebuie să mai discutăm pe această temă, pentru că în ceea ce mă privește, propunerile acestea vor ajunge la comisie. Deci, recapitulăm uh, formul privind piața internă, frustrarea ale cetățenilor vis-a-vis -vis de piața internă și problemele care apar pe aceasta și monitorizarea uh, măsurilor uh, prin tabelul de marcaj. Aceste proiecte vor ajunge la comisie. Sigur, vom avea șansa să votăm vis-a-vis -vis de acestea după ce se vor reîntoarce la noi în septembrie, deci cred că nu trebuie să mai discutăm mai mult acum. Domnul Van de Camp, doriți să adăugați ceva sau nu sunteți de acord cu ceva? Da, este un dezacord pe care doresc să le exprim. Nu, de fapt, nu sunt uh, în dezacord cu propunerile. Dacă nu sunteți în dezacord cu propunerile, nu mai trebuie să discutăm mai mult. În grupul nostru, noi suntem de acord cu propunerile, însă dorim să facem o observație referitoare la cea de-a doua propunere, unde se spune că resursele și sursele care duc la uh, insatisfacția cetățenilor și frustrarea acestora pe piața internă, um, la acesta aș dori să adăugăm și um, comercianții și în special IMM-urile. Am dorit să se facă această legătură. Credem că în acest fel propunerea devine mai globală și în felul acesta cuprinde toate domeniile pe care dorim să le acoperim. Nu vreau să deranjez ordinea dumneavoastră, însă aș dori să exprim punctul meu de vedere politic. Da, sunt într totul de acord și uh, vă rog să dați dovadă de înțelegere. Am introdus acest punct destul de din scurt și nu am bucat să-l discutăm mai temeinic, însă mi se pare o corectură potrivită. O preiau cu bucurie și deja um, raportorii din umbră ai, din partea diverselor grupurilor parlamentare susțin această propunere. Vă mulțumesc! Bun, deci cred că putem să adăugăm și IMM-urile și sunt convins că și Comisia va fi de acord cu această adăugire și anume să angajăm și IMM-urile în inițiativa noastră. Mulțumesc, deci, domnule Van de Camp, pentru această remarcă. Bun, vom trecem acum mai departe la lansarea unui nou proiect, o nouă, un nou raport de inițiativă. Uh, domnul Juvin este raportorul cred că ne va introduce uh, în niște domenii noi, pentru că au existat niște regulament, regulamente și reglementări în domeniul publicității și a practicii în acest domeniu, însă nu am analizat acest domeniu în detaliu până acum, de aceea domnul Juvin este raportorul nostru care dorește să stabilească niște linii pe care să le urmăm în acest uh, sector și dacă avem timp, mai avem 25 de minute, cred că este suficient. Vom da cuvântul și raportorilor din umbră, domnul Panzeri, domnul Roșfor este aici. Nu știu cine va fi raportor din partea verzilor, doamna Clarkin este aici, doamna De Jong nu este aici, dar poate va interveni cineva în locul ei. Deci, pe verzi și pe S și D, îi rog să nominalizeze pe cineva dacă vor să reacționeze ca raportor din umbră. Domnule Juvan, aveți ocazia acum să luați cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre un raport care se numește Impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor. Am uh, trasat câteva linii de fond. Uh, calendarul, în primul rând, uh, se prevede că acest raport va fi prezentat în această comisie în luna iulie 12 iulie mi-a fost, este data care mi-a fost dată și termenul pentru amendamente la începutul lunii septembrie pentru un vot în plenară în octombrie sau noiembrie. Comisia FAM a fost avizată pentru un, a-și exprima un aviz și uh, am primit, trimis două note de informare a serviciilor Parlamentului în legătură cu dispozițiile referitoare la publicitate și practicile uh, comerciale abuzive, precum și publicitatea mincinoasă pe internet. Aceste amendamente, aceste comunicări vor fi disponibile la începutul lunii iulie. Acum, pe fond, domnule președinte, acesta este un subiect complex și aveam în vedere o reuniune cu raportorii din umbră săptămâna viitoare pentru a aborda următoarele puncte. În primul rând, trebuie să spunem ceva în legătură cu rolul pozitiv și negativ al publicității asupra comportamentului consumatorilor, impactul negativ și impactul pozitiv care ține de faptul că publicitatea este un fel de catalizator al activității economice, permite o, o economie mai competitivă, stimulează inovația și permite consumatorului să aleagă Bineînțeles că publicitatea poate să aibă un efect negativ asupra comportamentului consumatorilor. Am menționat publicitatea agresivă, publicitatea mincinoasă. Există spațiile urbane, publice, spațiile private, de asemenea, în care au loc uh, mesaje, în care apar mesaje publicitare. Există și concurența negativă dacă nivelul este prea ridicat, acesta poate să constituie o barieră în calea intrării pe piață. Publicitatea poate să lupte împotriva abuzurilor și pozițiilor dominante, însă poate să și stea în calea unei firme dacă dorește să intre pe piață. Și bineînțeles că apare și chestiunea persoanelor vulnerabile, de exemplu copiii sau persoanele cu datorii foarte mari. Acestea sunt per- categorii de persoane care pot să sufere în urma impactului negativ al publicității. Al treilea punct pe care îl voi evoca este legat de uh, schimbarea mass media, noile tehnologii ale informației și comunicării cu noi modalități de a face publicitate care nu erau încă, care nu existau acum câțiva ani. Eh, se vorbește despre rețelele sociale, Facebook, Facebook. Există modalități de a intra în într-un spațiu privat, într-un, printr-un fel nou care nu uh, era posibil până acum. Odată ce o firmă își deschide un profil pe Facebook, acesta, aceste firme au acces la o serie de, profil, de profiluri particulare ale utilizatorilor. Există televiziunea, telefonia, internetul, și ne putem imagina că navigarea pe internet va da informații în legătură cu gustul dumneavoastră și publicitatea care vă va fi prezentată la televizor va fi țintită mai degrabă, în special pe domeniile înregistrate pe internet. Ne putem chiar, chiar imagina că uh, Mm, în momentul în care veți avea o conversație telefonică pe internet, uh, uh, cuvintele cheie din conversația dumneavoastră, cum ar fi pizza, ar putea fi captate și vă uh, veți trezi cu mai multe reclame pentru pizza. Eh, știm deja că Google monitorizează deja cuvintele utilizate în conversațiile particulare pentru a-și dezvolta motorul de publicitate. Mi se pare important să punem accentul pe uh, uh, probleme care nu existau până acum și mă gândesc la în special la directiva în legătură cu practicile comerciale abuzive, eh, trebuie să ne punem noi eh, probleme. De aceea eh, vreau să pun accentul în acest raport pe noile modalități de comunicare care nu existau acum câțiva ani. Facem o trecere în revistă a instrumentelor deja existente în legătură cu publicitatea mincinoasă și agresivă și uh, uh, trebuie să evaluăm și pertinența instrumentelor existente acum. Uh, de, de, de, mai există de asemenea și practica autoreglementării, care este utilă, dar foarte heterogenă pe piață. Și bineînțeles că trebuie menționată această practică. Iată, domnule președinte, este vorba de un subiect foarte complex uh, și heterogen. Dacă vrem să îmbunătățim piața internă, trebuie să uh, ne referim și la noile probleme, chiar dacă nu avem uh, deocamdată modalitățile tehnice de a rezolva uh, probleme. Există, în momentul actual, de exemplu, publicitate ascunsă pe internet și nu s-a găsit încă un răspuns această publicitate pentru o firmă care constă în crearea unui fel de baz pe internet, un, uh, prin conversații particulare care sunt modificate, care pot fi influențate, uh, persoane care își dau uh, părerea în legătură cu un produs sau altul și nu apare ca o publicitate reală, ci ca opinia unui utilizator particular. Iată, domnule președinte, câteva puncte pe care doresc să le abordez în acest raport uh, împreună cu raportorii din umbră ai celorlalte grupuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Juva. Sunt de acord cu dumneavoastră că raportul dumneavoastră trebuie să Uh, fie foarte bine țintit și analitic și câteva dintre lucrurile pe care le-ați uh, spus despre uh, internet sunt foarte pertinente. Este un raport care va avea un impact asupra a multe direcții generale. Mă bucur că îl văd aici pe domnul Monti, un prieten al acestei comisii. Îi urez bun venit pentru a răspunde. Cred că avem timp pentru uh, câteva intervenții din partea raportorilor din umbră, doamna Gebhardt, domnul Rochefort, doamna Rudă, doamna McClarkin și domnul Triantafilides. Doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din, nostru din umbră nu a putut să participe pentru că trebuie să conducă o altă ședință. Își cere scuze că nu a putut fi alături de noi, însă este dispus să poartă o dezbatere pe această temă. Mi-a transmis niște informații pe care le-aș putea spune și eu astăzi, însă pot să renunț la acest lucru pentru că, practic, toate aceste aspecte au fost deja abordate. Pot însă să subliniez că tocmai prioritățile pe care le-ați numit, domnule Juvan, și în ceea ce privește noile posibilități de comunicare, reprezintă o întrebare importantă care trebuie să-și găsească răspunsul. Nu este vorba numai despre publicitatea și cu fotografii de pe internet, ci este vorba despre aceste pagini publicitare care apar pe internet atunci când, uh, de exemplu, accesezi o anumită pagină de internet. Ați uh, abordat de asemenea un punct care în prezent a fost puțin discutat, probabil va juca însă pe viitor un rol tot mai important. Este vorba despre aceste pagini care sunt oferite, sunt construite și care reprezintă publicitate ascunsă. Nu este clar că este publicitate, însă asta este de fapt. El se prezintă ca ceva serios, ca informație transmisă cetățenilor. Am purtat această discuție și în contextul medicamentelor și a, ofertei uh, de medicamente pe internet și modul în care putem controla mecanismele și ofertele ascunse de publicitate la medicamente, pentru că um, acestea nu sunt campanii de informare, ci de fapt publicitatea ascunsă. Și cred că este important să facem ceva pe această direcție. De asemenea, ați abordat întrebări care au legătură cu protecția datelor și acesta este un subiect foarte important și ne, pentru că ne găsim într-o lume digitală și digitalizată, trebuie să ne preocupăm tot mai mult de aceste aspecte. Mă bucur că Comisia Europeană dorește să se preocupe mai îndeaproape de această temă. Mai târziu vom putea să vorbim și cu doamna Crăs despre acest subiect, dar și uh, ieri uh, la forumul uh, privind protecția consumatorilor, doamna Reding a spus că aceasta va fi una dintre temele principale care va veni în prim plan uh, pe viitor. Și cred că în prezentările pe care ni le-ați făcut, ați reușit să surprindeți în mod uh, foarte, într-un mod foarte bun uh, problemele cu care ne confruntăm și sunt convinsă că vom colabora foarte bine pe această temă. Mulțumesc! Uh, Mr. Rochefort. Merci, President. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre un subiect important care evoluează foarte repede. Iată ce vreau să spun în primul rând. Domnul Juva ne-a prezentat excelent subiectul. Evident, nu trebuie să fim împotriva publicității. Publicitatea este probabil expresia supremă a creativității în societatea modernă, dar creativitatea merge unor prea departe. Și este un subiect despre care trebuie să fim conștienți. Vreau însă să spun că există două puncte fundamentale. Primul, cel despre care am vorbit deja, și cel de-al doilea, care a fost abordat mai repede. În primul rând, sunt de acord cu ce le spunea domnul Juvan și doamna Gebhardt, dar aici faceți o inovație foarte mare. În primul uh, rând, ce fac întreprinderile difuzând informații prin internet? Asta nu este considerată publicitate. Dacă uh, ajungem la sfârșitul activității noastre, să integrăm aceste elemente în domeniul publicității, vom produce o modificare în modul în care este conceptualizată această activitate. Majoritatea marilor operatori economici au un serviciu de comunicare externă și au persoane care trimit mesaje pe internet care nu face parte la nivelul întreprinderii din serviciul de marketing. Dacă noi uh, integrăm aceste mesaje la nivelul uh, publicității, vom face un pas înainte, vom modifica lucrurile. <clears throat> Pentru că știm deja că, eu știu, cheltuielile sunt foarte mari pentru publicitatea care se face prin mijloacele mass media netradiționale. Deja pentru firme astăzi este un capitol de cheltuiel mult mai mare decât uh, publicitatea tradițională. Și încă un lucru apropo de cele spuse de domnul Juvan. În perioada de criză discutăm acum dacă este suficientă autoreglementarea sau dacă trebuie reglementare publică. Ne gândim la sfera financiară, la agențiile de rating, nu este treaba comisiei noastre, dar publicitatea cu acordul puterilor publice a ales autoreglementarea, adică specialiștii sunt cei care stabilesc între ei um, elementele politicii interne de reglementare. Trebuie să vedem însă dacă este suficient sau dacă nu cumva trebuie să modificăm lucrurile. Și mai am de spus ceva. Știți că am o manie, nu? Și o tot repet în uh, domeniul consumului, consumatorul trebuie este educat, dar și în domeniul publicității trebuie făcut la fel. Eu le, expli, le explicam și uh, copiilor, de exemplu, cum să decodifice un anunț publicitar. Decodificarea nu înseamnă că ești împotriva publicității, ci creezi o relație inteligentă cu publicitatea ca să poți să faci apoi o achiziție, să cumperi ceva într-o manieră responsabilă, rațională. Mulțumesc foarte mult! Okay. I think, um, there are many interesting ideas. Mulțumesc uh, sunt uh, idei foarte interesante în acest raport, deci cred că o să fie un lucru foarte interesant. Doamna Râl. Deci da, într-adevăr, sunt și eu într totul de acord, dar aș dori să adaug un punct suplimentar. Pe de o parte, sunt de aceeași părere ca și domnul Rochefort, și anume că ar trebui să acordăm o mai mare atenție faptului că aici apar niște amânări a refluxurilor financiare și de asemenea că mediile tradiționale, precum presa sau televiziunea, um, ajung în situații în care se exercită presiune asupra lor. Ele trebuie să găsească căi de refinanțare și cred că și aceste aspecte trebuie luate în considerare. De asemenea, trebuie să ținem cont de instrumentele cu care lucrăm. Parlamentul acesta sau alte parlamente încearcă tot mai intens prin publicitate să uh, reglementeze anumite informații, să impună faptul că trebuie uh, corelate anumite informații cu publicitatea. Însă ei se gândesc numai la publicitatea tradițională și cu cât încărcăm mai mult publicitatea tradițională cu informații suplimentare, cu atât mai mult se mută fluxurile financiare către alte domenii unde au un spațiu de manevră mult mai mare și în această zonă nu se reglementează nimic, nu se coordonează nimic și totul se desfășoară fără influența noastră. Cred că tocmai aceste aspecte trebuie discutate urgent, pentru că noi, ca autoritate de reglementare, trebuie să uh, avem controlul asupra acestei situații și trebuie să nu ducem la aceste mutări ale fluxurilor financiare în mod suplimentar, pentru că nu asta ne dorim. Mulțumesc foarte mult, doamna Ruller, doamna McLaughlin. Mulțumesc! Cred că suntem cu toții de acord că publicitatea trebuie să fie clară și onestă și să informeze pe consumator, dar să atragă și venituri pentru operatorul economic. Și aici trebuie ajuns la un echilibru. Sigur, trebuie să ne gândim la impactul asupra copiilor, trebuie să ne gândim la toate formele de publicitate, mai ales cele care îi afectează pe copii, dar trebuie să ne gândim că publicitatea este o sursă de uh, venituri pentru foarte mulți multe mijloace mass media și duce la investiții în sport, de exemplu, deci poate să aibă și un aspect pozitiv, însă trebuie să fie clară, onestă, să nu inducă în uh, eroare și să nu fie uh, nu, intrusivă în viața noastră. Deci trebuie să ne gândim că, de fapt, consumatorul are, trebuie să aibă încredere în piață și uh, publicitatea nu intră prea mult în viața lor privată. Mulțumesc! Doamna Șademăs, domnul Triandafilidis întâi și apoi uh, doamna Șademăs. Și apoi o să-l invit pe domnul Monti dacă dorește. Și probabil o să putem să închidem exact înainte să sosească doamna Crăs. După cum spuneați, raportorul nostru din umbră nu este aici, dar am auzit foarte multe lucruri interesante de la raportori și de la ceilalți colegi. Așa încât se pare că discuția va fi foarte interesantă în viitor. Sigur, publicitatea este în centrul vieții noastre. Este foarte important să o reglementăm corect. Însă am discutat acest lucru cu domnul De Jong, care este raportorul nostru, și o să vă spunem atunci ce avem de spus. Mulțumesc. Doamna Șaldemers. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi vorbi foarte pe scurt. Este vorba de un subiect pasionant. Este un subiect foarte important pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Trebuie să vedem exact care este situația publicității. E adevărat că e vorba de un domeniu important pentru operatorii economici, dar Până la urmă, consumatorii sunt cei care plătesc prețul publicității. Eu nu sunt împotriva publicității, dar trebuie să știm că publicitatea asta reprezintă un cost pentru consumatori. Consumatorii plătesc și de multe ori plătim, primim public, anunțuri publicitare pe care nu le-am solicitat. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru și să vedem ce se poate face în momentul în care primim anunțuri publicitare nesolicitate. Un lucru foarte important, nu numai la nivelul internetului, dar și în viața uh, de toate zilele, nu în viața reală. Și când vorbim de reglementare și autoreglementare, eu cred că nu funcționează ce funcționează este coreglementarea împreună cu operatorii economici și cu mediul de afaceri. Poate putem să ajungem la niște reguli ca să vedem cum trebuie văzut rolul publicității. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Mă bucur că foarte mulți colegi sunt uh, interesați de acest subiect din perspectiva domnului Juvan. O să fie o călătorie interesantă. Domnul Monti, doriți să faceți comentarii din perspectiva cuiva care a primit uh, acest raport sau va primi acest raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim domnului Juvan că a adus în discuție această chestiune importantă. Impactul publicității asupra consumatorului. Ei bine, este o chestiune care trebuie să se bazeze pe toată activitatea care reiese din practicile incorrecte comerciale. Trebuie să ne gândim uh, cum se va aplica această directivă. Raportul privind aplicarea ei uh, urmează anul viitor. Uh, s-ar putea să fie întârziat, amânat, pentru că unele state membre încă n-au transpus directiva, dar există pe internet publicate direcțiile generale, orientările generale privind interpretarea directivei și s-ar putea ca unele dintre ele să trebuiască să fie actualizate în lumina constatărilor din raportul dumneavoastră. Vreau să mă refer la două chestiuni. În primul rând, ca reacție la cele spuse de domnul Rochefort, cadrul de reglementare orizontal care există la ora actuală, directiva privind practicile uh, oneste, nu se referă la, numai la publicitate, se referă la toate practicile comerciale incorrecte. Uh, se aplică la comunicarea comercială și la orice fel de practici comerciale de pe internet. Evident, se aplică și publicității uh, ascunse, nu un uh, con conținut pe, pentru care s-a plătit de către cel care face publicitatea, fără ca uh, destinatarul să știe că s-a plătit pentru acest nu, un fel de advertorial. Este ilegală această practică, este și trebuie să fie interzisă în toată Uniunea Europeană. Suntem conștienți de faptul că uneori regulile acestea uh, Bine, e bine, n-au lacune ele, dar s-ar putea ca regulile acestea să fie exprimate mai clar, iar interpretarea și aplicarea lor, mai ales uh, în economia nouă și pe internet, nu s-ar putea să nu se facă acest lucru. Lucrul acesta se face de obicei în orientările generale privind aplicare și pe noi ne va interesa activitatea pe care o va desfășura domnul Juva. Și încă un lucru de care trebuie să ținem cont penultimul punct pe care vreau să-l spun. Și anume, s-ar putea să existe probleme de reglementare. Regulile ar putea să fie mai clare, dar uh, la ora actuală problema este aplicarea. Deci este o chestiune care ar trebui să fie adusă um, în atenția celor care pun în aplicare aceste rețele de protecție a consumatorului. Uh, ei au responsabilitatea de a pune capăt practicilor incorrecte care au o dimensiune transfrontalieră. Și apoi problema uh, acestui uh, acestei publicități cu un aspect comportamental care este țintită și care crea, dorește să creeze anumite comportamente. Uh, Comisia va analiza această chestiune și o va analiza atât în raportul de revizuire, de evaluare a directivei de care vorbeam, cât și în ceea ce privește protecția datelor. Mulțumesc, domnule Monti. Dorim să îi urăm bun venit doamnei comisar Crăs. Vom începe imediat să discutăm. Dar vrem să vă spunem, doamne comisar, că vorbeam despre un nou raport, impactul publicității asupra comportamentului consumatorilor. E vorba în primul și în primul rând de publicitatea pe internet. Și știm că pe dumneavoastră vă interesează agenda digitală și uh, vă interesează și de asemenea chestiunile legate de protecția datelor și notificările privind protecția datelor personale. Deci, uh, ne bucurăm să-l avem din nou printre noi pe Giuseppe Monti și domnul Juvan a dorat să spuneți ceva în încheiere. Cred că v-ați uh, prezentat deja calendarul, dar ca să-l recapitulăm, data pentru traducerea raportului 24 iunie, proiectul pe 13 iulie. Um, și amendamente pe 8 septembrie, discutarea amendamentelor și votul pentru 28-29 septembrie, iar în octombrie probabil discuția în plen. Mi se pare un calendar foarte bun și cred că se va alinia și la activitatea despre care vorbea domnul Monti. Doriți să spuneți ceva în încheiere, domnul Juva? Nu, domnule președinte, nu rămâne decât să ne apucăm de lucru. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. După cum spuneam uh, mai devreme, ne bucurăm să urăm bun venit doamnei Nelly Cruz, care este comisarul pentru uh, agenda digitală. Este pentru prima dată în această calitate în comisia noastră. I know that consumer interests and single market interests știu că problemele legate de protecția consumatorilor și de piața unică fac parte din portofoliul dumneavoastră într-un fel sau altul, și că vă așteaptă o perioadă mm, interesantă. Am văzut uh, agenda digitală pentru Europa, există aici în mai multe exemplare și știu că sunt aici să vorbiți despre programul dumneavoastră de lucru în viitorul apropiat, pentru că și noi ne vom uh, angaja în aceste activități, dar probabil deputații prezenți aici vor dori să vă adreseze niște întrebări, pentru că programul dumneavoastră de lucru va lansa primele elemente din această agendă și uh, <clears throat> vrem să știm exact care sunt ambițiile dumneavoastră în acest domeniu. Cred că veți vorbi, veți vorbi despre acest lucru, nu? Și o să primiți din partea domnului comisar uh, un uh, cadou cu totul și cu totul special, dar nu o să vă spun care este. Eu l-am văzut aseară. Uh, Mă bucur să pot să vă dau cuvântul și o să avem apoi o rundă de intervenții, poate câte trei odată, ca să puteți reacționa la întrebările puse de deputați. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, europarlamentari. La sfârșitul acestei reuniuni sper că în loc să vorbim în, aceste, în acești termeni, stimați uh, eurodeputați, să ne considerăm prieteni și o să-mi dau toată silința să vă atrag de partea acestei prietenii. Ce perioada cu care ne confruntăm în viitorul apropiat este foarte importantă, mai ales pentru acest portofoliu. După primele trei luni în funcție pot să vă spun că am deja sentimentul că acest portofoliu este cel mai bun portofoliu dintre toate. Este inovator, este creativ, este orizontal, este legat de toate sectoarele implicate în comunitățile noastre și este, cum spuneam, un portofoliu în care e nevoie, în care trebuie să fie însoțit de o serie întreagă de persoane pentru a putea avea succes. Sigur, nu numai că doresc, dar și sper și vreau să puteți să mă însoțiți în această călătorie către un viitor mai bun al Europei. Dacă vorbim despre acest program digital, despre această agendă digitală, este realmente produsul comisiei. Nu trebuie să vă explic acest lucru dumneavoastră. Deci nu este rezultatul muncii unui singur comisar, este rezultatul muncii întregii comisii. Trebuie să spun acest lucru pentru că altfel uh, nu pot să înregistrez succese. Toți colegii mei sunt implicați în punerea în aplicare a ceea ce vom discuta aici. Deci nu e vorba numai de comisie, însă am nevoie și de susținerea Parlamentului. De aceea mă bucur așa de mult să fiu aici. Nu numai să am șansa să explic despre ce este vorba, dar și să intru într-un dialog cu dumneavoastră, să văd care sunt opiniile dumneavoastră și ce anume vă interesează. Um, eh, nu. De asemenea, bineînțeles, ne interesează și Uh, susținerea consiliilor uh, trebuie să fie, de fapt, uh, o combinație, un efort susținut și comun. Am explicat la consilii despre ce este vorba și m-am bucurat de o primire plină de entuziasm și de foarte multă susținere, nu? Și sper să vă atrag și pe dumneavoastră de partea mea. Am spus că este propunerea comisiei, am spus că este rezultatul muncii întregii comisii. Este, de fapt, nu vasul amiral al propunerii pe care le va face președintele Barroso pentru Europa 2020. Deci e primul vas care iese din acest port și nu este numai interesant, dar este și foarte important ce înseamnă agenda digitală, pe ce se concentrează. Se concentrează pe șapte domenii. Nu înseamnă că nu sunt altele. Sigur că putem să discutăm și alte chestiuni, dar acestea au fost alese. Uh, vrem să fie exprimate cât mai clar cu putință, să fie cât mai realiste cu putință. Nu dorim ca uh, nu agenda asta să fie Biblia noastră sau eu știu ceva de genul ăsta. Dar, după părerea mea, este un, uh, un produs comunicativ. Deci, cum spuneam, există șapte probleme cu uh, soluțiile lor. Există lipsa de interoperabilitate, piața este fragmentată, Um, nu există rețea, încredere în rețea, nu sunt suficiente investi, investiții, nu sunt uh, resurse pentru inovație, există o lipsă de alfabetizare digitală, se pierd șanse uh, și așa încât, dacă îmi permiteți, o să le iau unele câte unele. Deci, vorbim despre această piață unică digitală serviciile digitale pot fi comercializate în termen egal în toate statele membre. Acest lucru ar trebui să se întâmple în realitate. Comisia va evalua până la sfârșitul anului acesta impactul comerțului uh, electronic și a directivei comerțului electronic. Nu știu că vă interesează această problemă interesele părților interesate, ale tuturor vor uh, fi avute în vedere în această propunere. De asemenea, am propus o revizuire și o extindere a directivei privind semnătura electronică. Și apoi dacă vorbim despre directiva privind comerțul electronic, ne interesează să vedem uh, ce părere aveți dumneavoastră despre această chestiune și mă gândesc mai ales la raportul lui Pablo Ecevaria. well informed. Dacă sunt bine informate. Pentru a ajunge la o piață digitală unică Trebuie să asigurăm accesul la conținutul digital, trebuie să folosim mai bine potențialul distribuirii online a conținutului creativ, ceea ce înseamnă să îmbunătățim disponibilitatea transfrontalieră pe internet. Și trebuie să punem accentul pe oferte atractive la prețuri uh, potrivite care să uh, includă și remunerarea corectă a deținătorilor drepturilor ca urmare a unei audieri publice în aprilie, Comisia a început deja să lucreze asupra unei uh, directive cadru care să uh, ușureze gestionarea drepturilor de autor și să sublinieze toate opțiunile, opțiunile disponibile. Vom cunoaște toate aceste opțiuni la sfârșitul anului 2010 într-o carte verde care se va referi la toate oportunitățile și provocările implicate în dezvoltarea uh, online a uh, conținuturilor creative și a operelor audiovizuale. Până la sfârșitul 2012 vom revizui această situație la nivel național. Uh, vedeți că noi avem un acord cu Comisia să dăm o oportunitate clară uh, acestui sistem. Uh, vom ține cont de toate instrumentele uh, necesare pentru a rezolva problemele existente. O piață digitală activă necesită existența unei, uh, unui cadru transfrontalier uh, și a unei uh, unui spațiu de plăți unice. Trebuie să construim de asemenea încrederea di- digitală și trebuie să fim conștienți că în momentul actual nu există suficientă încredere în mediul digital. Trebuie să revizuim uh, cadrul de protecție a datelor și să emitem noi linii directoare până în 2012 care vor rezuma drepturile utilizatorilor digitali în tranzacțiile comerciale. Vom uh, susține uh, comunicațiile pe internet printr-un uh, cadru de comunicare corespunzător. În al doilea rând, interoperabilitatea și standardele. Există încă slăbiciuni, există Uh, lipse în achizițiile publice și în cooperarea între autorități și consumatori. De aceea trebuie să revizuim standardele de uh, sisteme informatice până în 2010, la sfârșitul anului 2010 pentru a ține cont și de opiniile formurilor și consorțiilor globale. Comisia a, abordat, a adoptat anul acesta o strategie pentru interoperabilitate. În al treia, treilea rând, încredere și securitate. Trebuie să dezvoltăm capacitatea de a împiedica, de a preveni și problemele de securitate. Trebuie să introducem instrumente ceea ce reprezintă o responsabilitate împărțită între persoanele private și uh, organismele publice. Comisia a prezentat în septembrie o propunere pentru o uh, rețea modernizată pentru o agenție de securitate și pentru împiedicarea atacurilor cibernetice. Pe lângă Uh, munca ce ține de revizuirea directivei de protecție a datelor. Noi continuăm urmărirea uh, evolu- evoluțiilor uh, în domeniul protecției vieții private în societate. Propunerile acestea nu sunt limitate la uh, măsuri legislative. Încurajez industria, domnule președinte, să dezvolte soluții uh, utile și care să respecte viața privată a utilizatorilor uh, prin uh, autoreglementare. Al patrulea domeniu se referă la accesul rapid și ultra-rapid la internet. Uh, titlul agendei digitale are poartă subtitlul Fiecare european digital. Știu că îmi asum un risc aici. Cred că este mesajul corect și că trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a deplini acest obiectiv, un, uh, toată lumea să fie conectată până la sfârșitul anului 2013. Europa are o acoperire destul de bună, însă nu există acces la internet în toate zonele. Trebuie să avem un serviciu de bază de bandă largă până, în 2013, însă avem nevoie de mai mult pentru noile servicii. Trebuie să garantăm acoperirea universală cu internet de bandă largă și uh, accesul minim trebuie să fie 30 de MB pe secundă și să permitem conexiuni ultra rapide peste 100 de MB pe secunde până în 2030 pentru mai mult de 50% din populație. Asta am uh, uh, pus în propunerea mea. Uh, sunt aceste linii directoare care sunt acoperite în agenda digitală. Aceasta este mm, fișa pe care o veți primi, sunt angajamentele noastre și obiectivele noastre Uh, cu susținerea dumneavoastră, aceste uh, obiective vor fi îndeplinite. Uh, se... Și vă distribui aceste carduri. Accesul rapid și ultra-rapid la internet. Comunicările pe ba- de bandă largă țin de, nu țin doar de agenda digitală, țin și de directiva comunicațiilor care va fi adoptată mai târziu anul acesta, trebuie să avem un program de politici extrem de ambițios uh, care va pune accentul pe prioritățile până în 2015 și va uh, menționa obiectivele principale. În același timp, am câteva recomandări pentru accesul de generație următoare pentru a acorda consilierea autorităților de reglementare naționale. Sper că puteți să subscrieți acestor principii și că sunteți de acord că interesul consumatorului uh, este primordial. Trebuie să susținem cercetarea și inovarea în domeniul IT Trebuie să susținem investițiile prin achiziții precomerciale și, de asemenea, să permitem dublarea cheltuielilor publice în acest domeniu până la 11 miliarde de euro până în 2020. Am propus măsuri și pentru accesul facilitat al IMM-urilor și al tinerilor cercetători la aceste fonduri. Știu că un subiect interesant pentru dumneavoastră este că trebuie să ținem cont de faptul că deseori uh, ideile inovatoare pornesc de la IMM-uri. Acest lucru este de importanță foarte mare tinerii cercetători și IMM-urile trebuie să uh, fie susținute pentru ca acest proces să nu mai să fie mai rapid și să nu trebuiască uh, să dureze foarte mult timp până când ideile sunt implementate. De asemenea, Există foarte multe oportunități pe care, de care nu am profitat pentru a, a lupta împotriva schimbărilor climatice, îmbătrânirii populației a, și altor provocări societ- ale societății noastre. Vom începe cu acțiuni cheie. Începem cu noi înșine și dovedim prin propriul nostru comportament că suntem pentru principiile noastre, prin guvernarea electronică. Împreună Parlamentul împreună cu statele membre și Comisia pregătește o strategie pentru următorii 5 ani. Mobilitatea și piața unică pentru principiile, pentru serviciile pentru utilizatori. O asemenea agendă complexă necesită o implementare eficientă și o structură guvernamentală eficientă. Vrem să introducem un mecanism de coordonare între serviciile comisiei, cu un grup de comisari care să coopereze îndeaproape cu uh, statele membre și să se asigure că acțiunile noastre se reflectă în mod adecvat la nivel național precum și cu Parlamentul European și cu toți actorii uh, interesați. Prin tabela de marcaj anuală, să organizăm o întâlnire digitală anuală între statele membre, instituțiile europene și actori, părțile interesate. Și uh, trebuie să facem acest lucru după cum am promis cetățenilor. Bineînțeles, acest raport va fi trimis Consiliului European. Câteva uh, subiecte suplimentare. În iunie voi prezenta un uh, raport intermediar în legătură cu implementarea sistemelor de roaming în Uniunea Europeană. Implementarea regulamentelor pentru roaming a fost destul de rapidă. Există uh, reduceri de prețuri pentru roaming, însă am primit mesajul că există în, necesitatea unor limitări suplimentare, în special în ceea ce privește roamingul pentru date. De asemenea, neutralitatea internetului este o altă problemă. Am, făcut, am clarificat faptul că noile reguli de comunicare Uh, oferă deja in, instrumente uh, pentru următoarea dezbatere în legătură cu neutralitatea. Nu vom da un răspuns până uh, când nu vom examina problemele potențiale. Nu avem o abordare sentimentală. Aici trebuie să ne achităm corespunzător de uh, munca noastră. Și, în acest sens, vom lansa o consultare publică înainte de vacanța de vară pentru a vedea dacă avem nevoie de o reglementare de intervenție de reglementare super, sub, suplimentară. Vă uh, spun acum principiile mele. De libertatea de exprimare, transparența, o rețea deschisă, nenegociabil nu trebuie să permitem practicile de uh, gestionare a traficului care discriminează operatorii și trebuie să susținem inovarea și oportunitățile de a dezvolta uh, modele de afaceri eficiente. Serviciile noastre deja analizează rezultatele consultării publice în ceea ce privește serviciile universale prin, uh, printr-o comunicări electronice. Această consultare a urmat după consultările uh, care au avut loc în legătură cu pachetul telecomunicațiilor. Problema cheie este dacă prevederea Uniunii Europene în legătură cu aceste previcii, servicii are uh, vreun impact uh, asupra obiectivului de a avea acces pe, cu bandă largă pentru toți. În acest moment analizăm datele acestei consultări și eu nu am nicio orientare preliminară în acest moment. Aceasta este poziția mea actuală. Exercițiul actual nu poate să fie considerat separat de mulți factori economici, financiari și politici. Eh, întotdeauna ne grăbim pentru a eh, răspunde tuturor cerințelor eh, în ceea ce privește banda largă, consultărilor. Serviciile mele se confruntă cu destul de multe probleme din cauza acestor diverse cerințe. și, domnule președinte, aceasta este provocarea cea mai mare în acest moment. Avem nevoie de toți, ca toți actorii să fie implicați uh, și să ținem cont de toată lumea. De aceea, discuțiile trebuie să decurgă în mod constructiv și uh, ținând cont de faptul că cu toții avem propriile responsabilități. pregătesc acest raport pentru toamnă, uh, care va identifica posibile opțiuni și uh, va stabili dacă este necesar să fie făcute propuneri legislative. Acestea fiind spuse, uh, aștept întrebările dumneavoastră. Uh, well, thank you very much. Mulțumim pentru această prezentare, doamna comisar. A fost o, o prezentare foarte cuprinzătoare, pentru că aproape tot ceea ce a spus abordează aspecte ale activității noastre și mai ales ultima parte când eu am fost înainte raportorul Comisiei privind uh, negocierile pe telecomunicații, iar drepturile consumatorilor și serviciile în acest domeniu sunt importante. Voi reveni cu comentarii asupra acestui punct mai târziu. Mulțumesc că ne-ați dat și obiectivele dumneavoastră, această fișă care le conține. De fiecare dată când veți veni la Comisie, vă vom aminti care sunt obiectivele dumneavoastră. Sunteți primul comisar care ne prezintă această listă cu obiective cheie. De asemenea, avem uh, jumătate de oră pentru întrebări. Propun ca fiecare grup politic să aibă o primă intervenție pentru a veni toată lumea la rând. Deci, propun să facem o primă rundă de întrebări cu reprezentanți din fiecare grup parlamentar, domnul Schwab, doamna Gebhardt, domnul Kreutzmann, domnul Bușoi, domnul McClarkin și domnul Triantafilidis. Vă rog să faceți comentarii scurte și să adresați întrebări succinte. Apoi, domnul Coria de Campos, domnul Rapti, Mendes și domnul Juvin. Mai dorește cineva? Domnul Arias dorește să adreseze o întrebare și domnul Turinen. Vă încurajez să fiți cât se poate de succinte în întrebările dumneavoastră. Deci vom începe o primă rundă întrebări, șase persoane vor adresa întrebări, apoi puteți să răspundeți și apoi alte șase întrebări. Uh, și eu voi dori să adaug câteva cuvinte la sfârșit. Domnul Schwab, mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Croiz, mulțumim pentru acest fișier. Este uh, un instrument de transmitere a informațiilor foarte tradițional. Uh, m-aș fi gândit că ne puteți face cadou un iPad uh, ca să ținem uh, pasul cu evoluția tehnologică, însă trebuie să economisim costurile. În primul rând, uh, aș vrea să vă um, adresez o întrebare referitoare la acest document uh, orizontal. Vă mulțumesc pentru uh, realizarea acestuia. Este un document ambițios și dacă este să spun că vom uh, măsura lucrurile în funcție de obiectivele propuse, uh, trebuie să spun că m-aș bucura să putem implementa multe dintre aceste lucruri. Personal doresc să vorbesc despre prioritatea numărul 4. Propuneți ca până în 2012 să existe un instrument uh, de contractare care să protejeze drepturile consumatorilor în mod suplimentar. Deci porniți de la premisa că până atunci uh, directiva privind drepturile consumatorilor va fi adoptată. Noi încercăm să facem acest lucru, însă nu trebuie să fim naivi, nu va fi simplu. Dacă văd lucrurile corect în acest document, uh, este vorba despre o voință politică de la nivel european care este foarte prezentă, însă s-ar putea să oareși care dificultăți pe această, pe această direcție. În al doilea rând, comparația între Uniunea Europeană și Statele Unite uh, la nivel de online este una bună, însă trebuie să ținem cont de diferențele structurale, pentru că în Statele Unite ale Americii, acolo, în domeniul online, există o altă posibilitate de um, renunțare, pentru că totul se întâmplă prin cărțile de credit și uh, um, persoana de contact este de asemenea uh, la um, cărțile de credit. De aceea este mai simplu de a rezolva lucrurile atunci când anumite produse nu sunt plătite sau când apar probleme. Criza subprime uh, ne-a arătat cum stau lucrurile, de aceea trebuie să calculăm lucrurile cât se poate de realist în Europa. Ultimul punct, uh, mă refer la mm, spațiul european de plată. Uh, știți că există obstacole pentru achizițiile pe internet pentru cetățeni. Una dintre bariere este cea lingvistică, dar uh, o altă problemă este modul în care se desfășoară plățile și protecția datelor. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt implementate în mod corespunzător, pentru că numai atunci vom fi obținut multe rezultate bune pe piața internă digitală. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gebhardt! Mulțumesc și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea foarte bună și pregătirea dumneavoastră. Când am văzut această comunicare, într-adevăr, uh, m-am bucurat gândindu-mă că, într-adevăr, avem ceva concret cu care putem lucra. Și salut o astfel de inițiativă. Sunt foarte multe acțiuni în uh, ea pe care aș dori să le abordez. Am selectat trei pentru că doresc să le aprofundez pe acestea. Da, una dintre ele este prioritatea numărul 4, aceeași pe care a abordat-o și domnul Schwab și în această privință vorbiți despre propuneri referitoare la căi de atac colective pe care doriți să le examinați. Cred că acesta este un lucru important, pentru că în felul acesta abordăm și încrederea cetățenilor, mai ales atunci când este vorba despre achizițiile transfrontaliere. Cum pot să îmi revendec dreptul dacă este vorba despre o achiziție în alt stat. Este un subiect foarte important și salut faptul că doriți să mergeți pe această direcție și ar fi bine să fie un ritm accelerat pentru că astfel încrederea consumatorilor ar crește. A doua acțiune cheie pe care doresc să o abordez este numărul 10. Aici am o întrebare. Este o acțiune interesantă, dar cred că și dificilă, dificil de implementat aș dori să vă întreb, pentru că aici este vorba despre competența um, aplica- utilizatorilor uh, și recunoașterea acestora. Știți că comisia noastră este uh, competentă și pentru recunoașterea profesională. Și aici este un punct care mi se pare foarte interesant și poate ar trebui să fie abordat la nivel european, pentru că lucrurile s-ar dezvolta mai accelerat decât la nivel național și poate astfel s-ar putea uh, depăși anumite obstacole. De exemplu, dacă avem anumite diplome emise la nivel național care trebuie să fie recunoscute reciproc, um, există niște indicații la nivel european deci, cred că acesta este un punct foarte interesant care ar trebui să fie aprofundat. Ultimul punct, cel de-al treilea, acțiunea cheie numărul 12, metode de măsurare a propriei eficiențe energetice. Cred că este un punct important care a fost discutat mult prea puțin, mai ales când vorbim despre motoare de căutare, când căutăm prin intermediul acestor motoare de căutare anumite lucruri, nu este foarte scump pentru utilizatorii în parte să facă acest lucru, dar dacă uh, sunt niște termeni foarte generale, atunci se consumă multă energie prin intervalul acestor motoare de căutare și cred că și această temă trebuie abordată, este una foarte importantă și salut faptul că ați făcut-o, pentru că este un subiect care de multe ori este neglijat. Domnul Kreuzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kreuz, aveți un program foarte ambițios pentru că am în fața ochilor fișa dumneavoastră și um, totul trebuie să se realizeze până în 2015. Acesta nu este un drum lung. Ați vorbit despre 30% um, de, din populația Uniunii Europene care nu utilizează internetul și până în 2015 doriți ca această rată să crească mult mai mult, pentru că în felul este dificil pentru că statele membre trebuie să fie implicate în mod intens în această acțiune. Spuneți că este nevoie de încredere. Avem nevoie de încredere în comerțul electronic, în protecția datelor. Avem nevoie de un acces mai rapid la internet, acest lucru este clar, pentru că aceste mijloace să fie utilizate în mod optim și avem nevoie de o utilizare sporită a internetului. Toate acestea sunt subiecte pe care le abordăm și noi în cadrul comisiei noastre. Vorbim despre agenda digitală, care este și pe agenda noastră și cu siguranță dorim să vă susținem în atingerea obiectivelor propuse, pentru că obiectivele pot fi atinse nu numai uh, cu ajutorul celorlalți, mai ales dacă există o interdependență. Am o întrebare. Uh, regulamentul Roaming 2, Roma 2, acesta a adus multe avantaje cetățenilor. Europa a acționat concret și a avut un efect care a făcut-o simpatică în ochii cetățenilor. În ceea ce privește roamingul, um, unde s-ar mai putea acționa și sunt de părere că ar putea exista un regulament roaming 3 pentru a face anumite îmbunătățiri în acest sector, pentru că cred că acestea sunt aspecte cât se poate de concrete și uh, cetățenii înțeleg clar ce face și cât face Europa pentru ei. Mulțumesc, doamna Engstrom. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare. Cred că este o comunicare uh, pozitivă și promițătoare și abia aștept să colaborez cu comisia pe aceste teme din când în când. Câteva aspecte, de exemplu, copyright-ul acesta trebuie uh, adaptat la uh, realitate, trebuie să ținem cont de tehnologiile care Există, sigur, neutralitatea um, este un aspect esențial, sunt într totul de acord, dar părerea mea personală este că ar fi nevoie chiar de un regulament pe această direcție. Sunt lucruri care trebuie discutate. Roamingul, așa cum a spus și domnul Kreutzmann, un aspect foarte important. În mod evident, nu profităm suficient de noile tehnologii. Vorbim aici despre piața unică, Uh, și uh, scărcarea de date prin roaming este foarte scumpă atunci când ești în străinătate. Deci există multe lucruri bune și sunt bucuros să, că le-am auzit. Aș vrea să adresez însă o întrebare referitoare la acțiunea cheie numărul 5. Interoperabilitate și standarde. După cum spuneați, acestea sunt niște aspecte centrale, însă există îngrijorări referitoare la internet, a existat un zvon că se vorbește despre interoperabilitate și standarde deschise. Acest deschise la um, adjectivul respectiv s-a renunțat. Eu aștept multă inovare din partea IMM-urilor și diferența între un standard cu adevărat deschis și standardele nediscriminatorii uh, este foarte importantă pentru întreprinderile mici, pentru că um, câteva mii de dolari sau de euro um, cheltuit pentru o companie mică înseamnă foarte mult, pe când pentru una mare nu înseamnă atât de mult. Deci, această deschidere a standardelor mie mi se pare un aspect central. De aceea, poate vreți să spuneți câteva cuvinte despre acest lucru. Însă, în general, abia aștept să vedem cum vor evolua lucrurile. Doamna McClarkin. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru comentariile dumneavoastră și pentru exprimarea determinării de a uh, încheia această agendă. Pentru alegătorii noștri este din zone rurale, este foarte important să aibă acces la bandă largă, este accesul către lumea digitală. De aceea, um, distribuția um, bandei largi pe întreg teritoriul Uniunii Europene este un lucru foarte important. De aceea doresc să vă întreb cum veți asigura faptul că um, internetul va ajunge peste tot în Uniunea Europeană, în toate zonele, și astfel încât până în 2030 să avem bandă largă într-o proporție mult mai mare. Uh, relația pe care o avem cu mari operatori um, este una importantă. Ei au fost solicitați să investească în tehnologie pentru a putea acoperi mai multe zone. Pe de altă parte, noi le reducem bugetele prin legislațiile pe care le adoptăm. De aceea trebuie să ne asigurăm că există o relație echilibrată, astfel încât să obținem obiectivele noastre în interesul alegătorilor. Mulțumesc, domnul Tifilides! Domnule președinte, doresc să mulțumesc doamnei comisar pentru prezentarea programului cu atâta claritate. Este un program ambițios și mă întreb dacă poate fi realizat în perioada de timp care a fost menționată. Îi doresc mult succes, domnule comisar, pe această direcție. Aștept cu nerăbdare să văd care va fi rezultatul consultării publice și implicarea eventual a Parlamentelor Naționale pentru că acest program atinge viețile tuturor la nivel de Uniunea Europeană și mă întreb cum va fi posibil să ajungem la fiecare cetățean. În multe cazuri, uh, în orice caz, așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, cum se vor derula aceste inițiative și vom încerca să contribuim pe măsură ce lucrurile evoluează. Stimați colegi, uh, mai avem doar 20 de minute. Cred că după ce răspunde doamna comisar, nu vom mai avea mult timp să adresăm întrebări. Uh, adresez uh, o întrebare, fac o propunere celorlalți uh, celorlalte persoane care doreau să adreseze întrebări. Aveți câte un minut la dispoziție pentru a face acest lucru. Voi fi primul, pentru că m-am uh, așezat și eu pe listă și uh, voi încerca să dau exemplu. Deci, uh, să zicem că mai luăm 10 minute pentru a adresa toate întrebările și apoi uh, doamna comisar va avea 10 minute la dispoziție pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Deci voi răspunde într-un minut pentru a da un bun exemplu. Vreau să pun o întrebare foarte precisă. Ați pus foarte mult accent asupra chestiunii legate de regulamentul pentru roaming, dar pentru această comisie, în ceea ce privește serviciile universale, sunt uh, îmbunătățirea ale drepturilor consumatorilor care pot fi făcute acum, repede, și aș dori să vă întreb următorul lucru. Vreți să faceți uh, un raport imediat asupra chestiunilor pe care le-am menționat, adică abilitatea de ați transfera numărul de mobil imediat, deci portabilitatea numărului, în al doilea rând restricțiile privind uh, termenii contractului și în al treilea rând uh, informațiile precontractuale și standardele de calitate. Și în al patrulea rând sunt uh, noi cerințe privind transparențele de preț și comparabilitatea prețurilor. Deci dacă vreți să, ne da, să acordați aceeași atenție pachetului privind drepturile utilizatorilor, pentru că sigur ne bucurăm de multă atenție, dar trebuie să facem acest lucru și pentru uh, utilizatori. Domnul Corea de Campos, mulțumesc domnule comisar. Ați menționat uh, contractele publice ca domeniu în care considerați că există multe lacune și că legislația trebuie îmbunătățită. Uh, achizițiile publice reprezintă um, un capitol foarte important, licitațiile electronice pot fi o soluție. Ne interesează mai ales uh, plățile întârziate, plățile publice întârziate și avem nevoie de toate instrumentele pentru a putea face acest lucru licitațiile electronice pot să îmbunătățească comparabilitatea, transparența, piața internă, crearea de consorții, să prevină distorsiunea pieței și să reducă costurile atât pentru licitator cât și pentru cumpărători. Vreți să introduceți, să promovați legislație? Cred că ați menționat ceva despre anul acesta. Deci Uh, intenționați să promovați uh, legislație pentru dezvoltarea unor platforme platformele pot să creeze încredere pentru partenerii și de o parte și de cealaltă. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prementarea asta, doamna Rapti. Uh, am de vă, să vă pun o întrebare. În ce moment credeți că putem să avem un număr de telefon în Europa, un număr de telefon pentru toate statele membre și în al doilea rând ați putea să ne spuneți ce se întâmplă cu cooperarea orizontală cu toți colegii, pentru că tot ce ne-a spus atinge foarte multe sectoare, foarte multe politici. Și în al treilea rând, vă mulțumesc pentru acest uh, mic document, pentru că asta arată că, printre altele, sunteți și curajoasă. De ce? Ne-a bucurat pe toți să primim aceste cartonașe azi dimineață și o să le avem cu noi până în 2014 și de fiecare dată o să ne uităm la date, la cifre și o să vă întrebăm ce ați reușit să faceți până la datele respective. Mulțumesc foarte mult! Aș putea să adaug ca a, a, această acțiune privind numărul unic de telefon european ar fi o chestiune care ar trebui avută în vedere. Și acum, domnul Manders. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, vă mulțumim pentru acest plan. Întotdeauna e riscant când stabilești niște termene limită și le mai scrii și pe un, un cartonaș, că acel cartonaș se poate transforma în cartonat roșu dar cred că împreună vă putem ajuta să vă îndepliniți ambițiile și cum vorbim acum despre instrumente și logistică în sectorul acesta, uh, îmi lipsește, după părerea mea, o parte foarte importantă care poate că nu e direct legată de această comisie. Mă gândesc la învățarea electronică. Poate că acesta este viitorul și ne lipsesc aici obiectivele de la Lisabona pentru a deveni economia bazată pe învățătură, pe cunoștințe, cea mai performantă din lume. Și apoi la punctul 9, investiții private, îmi place acest lucru, dar sunt absolut sigur că vă veți concentra pe această chestiune, că în felul acesta să puteți reduce birocrația pentru a îmbunătăți inițiativele respective. Pentru că dacă există inițiative bune, atunci birocrația te împiedică să îți îndeplinești obiectivele adevărate și poate cu această agendă digitală lucrurile se vor îmbunătăți. Mulțumesc, domnul Juvan. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, apropo de textul global pe care l-a prezentat doamna comisar, spuneați că există niște obiective concrete, dar mie mi se pare că sunt mai degrabă principii decât obiective. Vreau să vă pun două întrebări. Mă cam uimește folosirea termenului proprietate intelectuală, pentru că în textul pe care ni l-ați prezentat există o concepția a gestionării colective a drepturilor de proprietate intelectuală. Europa este un spațiu geografic bazat pe cultură și pe plus valoarea intelectuală. De aici vine Europa. Dacă nu protejăm proprietatea intelectuală, atunci schimbăm modul în care a evoluat civilizația europeană și cred că textul este ambigu din acest punct de vedere. Deci trebuie uh, revăzut din perspectiva proprietății intelectuale. Și în al doilea rând, ne spuneți pe bună dreptate că trebuie să facem atenție la, să, să fim atenți la declarații, să ascultăm înainte de a face declarații. Aveți uh, dreptate, dar aș vreau să, să ne spuneți ce părere aveți despre neutralitatea internetului. Împărtășesc multe din cele spuse de dumneavoastră, dar nu e suficient, vreau să știu până unde vreți să mergeți, care este opinia dumneavoastră concretă. Mulțumesc, domnul Arias. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Vă mulțumim, doamne comisar, pentru prezența astăzi aici. Suntem uh, mulțumiți că ne-ați spus ce credeți și ce părere aveți despre agenda digitală. Uh, în primul rând, nu pot să spun acum toate cele două, trei sute de întrebări care îmi vin în minte, dar pur și simplu aș vrea să vă spun că eu cred cu fermitate că aveți în, în mâna dumneavoastră elementul cel mai important pentru piața unică europeană și cred că trebuie să pregătim drumul pentru generațiile viitoare, nu pentru noi. Unii dintre noi uh, vom trăi prin această re revoluție sau nu, dar generațiile viitoare, da, vor trăi această nouă eră digitală. Trebuie să ne gândim în continuare la ce înseamnă revoluția digitală și să trecem dincolo de etapa de astăzi Trebuie să pregătim Europa pentru a putea concura în viitor în cadrul erei digitale. Și dacă e să aleg din aceste două, 300 de întrebări, o să pun pe cea mai simplă. Și anume, uh, care sunt rețelele viitorului care vor beneficia despre, de această revoluție. Trebuie să creăm siguranță și încredere pentru că, sigur, generațiile viitoare vor trăi în această epocă uh, și vor avea încredere, dar în ceea ce privește siguranța, un element important este educația. Generațiile acestea trebuie um, educate din prima clipă în acest sens și poate că am întârziat în ceea ce privește educația și vreau să știu care e părerea dumneavoastră. Mulțumesc și acum, doamna Trim. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, vorbesc despre roaming și când mă uit la facturile de telefon constat că mobilitatea în Europa este condamnată. Cei care călătoresc sunt uh, cumva îndepărtați, nu departe de informația digitală. Deci trebuie făcut ceva în această privință înainte de vacanță, de exemplu. Vorbeați de tariful zero și de portabilitatea numerelor de telefon în, în roaming. Vorbeam recent cu reprezentanta France Telecom și a Deutsche Telecom și spuneau că tariful zero pentru roaming și un singur prefix european mm, susțin cu tărie această idee. Dar este o chestiune la fel de puțin uh, realistă ca și cum te-ai gândit să faci un tunel între Belgia și Noua Zeelandă. Deci cum vreți dumneavoastră să realizați acest lucru, doamna comisar? Cum vreți să presați societatea ca să o îndreptați pe acest drum? Ce să facem cu statele membre care au sisteme de drept atât de diverse? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor pentru aceste idei. Doamna comisar, aveți doar foarte puține minute ca să răspundeți la aceste întrebări. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru că ați ascultat toate aceste propuneri. Am să vorbesc în general fără să mai uh, spun cine a pus întrebările respective. Cred că a, ah, a fost cel mai important eveniment pe care l-a organizat uh, președinția spaniolă, este vorba de reuniunea din Spania. Au participat uh, o mulțime de tineri întreprinzători și de tineri au fost invitați la Madrid, au refuzat uh, nu să stea la hoteluri, aveau un fel de corturi acolo cu calculatoarele lor și au venit să discute și să intre în dialog unii cu alții, cu toți cei care erau interesați. Erau săli foarte mari cu secțiuni, eu știu, care se ocupau de digitalizarea diverselor domenii. La un moment dat, era un tip așa, care ședea cumva mai sus decât ceilalți, care erau vreo 800, cum spuneam, și adresau întrebări. Și eu am întrebat pe oamenii mei, cine e tipul ăsta? Nu l-am recunoscut. Și cineva a zis, e domnul Xulică, dar eu habar n-aveam cine e. El a văzut că eu am întrebat cine este el și a spus, sunt Xulică, am uitat cum îl cheamă. Era, de fapt, un erou, o persoană foarte cunoscută pentru toți cei de acolo și el mi-a spus, dumneavoastră sunteți în, dintr-o generație mai veche, dar celor care erau prezenți a spus, ia uitați-vă voi în spate. Pentru că acolo e o delegație, este generația trecută, e generația trecutului și ei nu sunt conștienți de ce se va întâmpla, de ce trebuie să se întâmple. Noi suntem generația pierdută. Bun, asta este. Iar mai târziu când discutam, nu cu toți cei 800, dar cu o parte dintre ei, cei mai tineri, aveau 14 ani. Erau inventatori, inovatori, eh, era un tânăr care avea propria lui firmă la vârsta asta și discutam împreună cu ceilalți. Pe mine mă fascina faptul că discutau cu calculatoarele toți în față și arătau ce făceau și, și am zis, sunteți nebuni, nu? Îi spui altuia despre ce e vorba în invenția ta. Și a început să râdă. Și a zis, sunteți din altă generație cu coană. De-aia ne fascinează atât de tare ce se întâmplă în lumea asta. De aceea intrăm în acest dialog. Și de aceea invenția mea va fi cea mai bună până în cele din urmă. Și cred că de fapt despre asta este vorba. Trebuie să fim conștienți că tânăra generație este cea care ne învață ce se întâmplă și ce trebuie să se întâmple. A fost una din ideile mele și mă gândeam la acest lucru și puneam fel și fel de întrebări și am discutat cu profesori universitari pentru că astfel să avem un comitet de consiliere uh, unde să primim tot felul de informații venite din mediul utilizatorilor. Și am să vă informez cum se vor desfășura lucrurile sunt uh, absolut conștientă că nu noi dăm lecții acum, ci noi suntem cei care trebuie să ascultăm. Acesta fiind spuse, sunt de acord cu cei care spun că mi-am asumat un risc, că sunt ambițioasă și uh, lucrul ăsta nu e nou, de fapt. Cei care mă cunosc știu acest lucru. Dar trebuie să abordăm această problemă, trebuie să vorbim despre siguranță, despre sigur, notificările de uh, securitate. Trebuie să, să analizăm chestiunea și sunt deschisă către orice observație venită dinspre dumneavoastră în zona plăților. Sigur, deja am făcut uh, și aici ceva în comisia anterioară și este o provocare foarte mare și vom face. Uh, ne vom ocupa fix de această chestiune înainte de sfârșitul anului 2010. Protecția datelor. Colega mea, Vivian Reading, uh, plănuiește o revizuire a legislației și aici trebuie să vedem unde ne putem suprapune. Avem nevoie de îmbunătățire și de aceea am nevoie de contribuțiile dumneavoastră. Uh, acțiunea 12. Sunt gata să întreprindem măsuri juridice dacă acest sector nu își îndeplinește adoptarea măsurilor comune și metodologia uh, aceasta, mai ales în ceea ce privește performanța energetică. Trebuie să putem pune în aplicare această agendă. Trebuie să fim în stare să o facem. De fapt, aceasta este provocarea cea mai mare. Dacă ne gândim doar la chestiunea roamingului, dacă nu vrem să abordăm tot ce este în joc aici, pentru că totul este legat de tot restul. Și din experiența trecută îmi um, dau seama că dacă trebuie să negociem, dacă eliminăm o chestiune și spunem că asta trebuie rezolvat acum și altele nu, e bine, nu aceasta este soluția, pentru că nu ne apropiem de o soluție totală. După părerea mea, trebuie să așteptăm până în momentul în care avem pe masă toate cifrele, toate faptele, să ne adunăm în jurul mesei cu toți jucătorii, cu toți actorii și să ascultăm. Știu că dumneavoastră sunteți atacați de cei care v-au votat, de oamenii de pe stradă. Știm cu toții că este o chestiune oh, pe care o trăim cu toții și chiar și eu, nu? Dacă mă duc uh, să cumpăr ceva, eu știu, într-un magazin, lumea mă întreabă. Dacă e vorba de o piață digitală unică, ceea ce doriți dumneavoastră să realizați, cum puteți să explicați faptul că poți să cumpăr un CD în toate statele membre? dar nu poți să descarci ceva de pe internet peste tot. Deci dacă susțineți piața digitală unică, atunci de ce să nu poți să plătesc cu cartul de credit oriunde aș fi eu în Europa? Deci oamenii nu spun încă bun cumpărarea, vânzarea, o să o facem pe internet, să cumpărăm, să vindem pe internet. Sigur că există o piață digitală unică, dar este ilegală iar eu, ca politician, am uh, învățat că dacă știm că ceva este ilegal, trebuie să întreprindem ceva pentru a elimina acele elemente ilegale. Altfel ne pierdem credibilitatea dacă nu luăm măsuri. Pentru că lumea o să zică că ne convine că e așa. Anul viitor o să revizuim uh, această chestiune Uh, și o să vă trimitem și dumneavoastră uh, această revizuire, va fi un semnal apropo de ce trebuie făcut. Deci să nu credeți că în momentul în care în vara asta, o să, când o să avem niște rezultate, o să stăm cu mâinile în sân până în 2011. Nu suntem naivi și nici nu ne prefacem. Deci vom întreprinde acele acțiuni care sunt necesare. Standardele deschise este o chestiune corectă și niciodată n-am uh, trăit așa ceva. A trebuit să mă obișnuiesc cu această nouă modalitate de a privi lucrurile. Însă re, rețeaua dumneavoastră este foarte bună. Dacă este vorba doar de formulări, atunci eu vă spun că nu este ceva foarte important. De aceea am venit, cu acest text. Am o anumită reputație, unii sunt pentru anumite lucruri mai degrabă decât ceilalți în interoperabilitate și standardele deschise este clar că eu sunt pentru aceste lucruri. Nu știu care este formularea optimă, însă conținutul, problema pe care o discutăm, este aceeași. Așa încât nu vreau să uh, ne certăm asupra terminologiei. Avem nevoie de bandă largă pentru toți și, în acest sens, Uh, vin cu o strategie pentru bandă largă care va acoperi și coordonarea statelor membre, Banca Europeană de Investiții, discuții. Uh, Banca Europeană de Investiții este interesată în legătură cu recomandarea NGA, recomandarea privitoare la spectru. Trebuie să uh, putem ajunge la toți cetățenii. Pentru a face acest lucru am uh, înființat o caravană. Uh, uh, trebuie să traversăm granițele și să explicăm cum stau lucrurile. Fiecare european trebuie să aibă acces la uh, internet. Acest lucru se referă și la zonele rurale, la uh, pe insule nu poate fi, nu este vorba doar de un acces prin cablu, există un scenariu extrem de divers uh, care ține și de conectările prin fibre, fibră de sticlă și alte metode. Trebuie să fim conștienți că putem folosi toate metodele și putem utiliza și revizuirea liniilor directoare pentru ajutorul de stat pe care le voi prezenta în ultimul trimestru. Domnule, domnul Harbour a pus o întrebare interesantă legată de agenda digitală. Vrem să facem acest lucru pentru cetățeni. Cetățenii sunt consumatori, uh, sunt 500 de milioane de consumatori, deci puteți să fiți siguri că vom acorda o mare atenție consumatorilor și agendei digitale. Atunci când vorbim despre sănătate, cu colegul John Daly, uh, discuția despre drepturile unice ne va da uh, uh, un impuls înainte. Nu a existat niciun fel de neînțelegere. că trebuie să existe un element cultural în folclorul nostru, ca să spunem așa. Un număr de telefon european pentru toate statele membre. Trebuie să studiez această propunere. Este o propunere atractivă, însă înainte de a spune că da, este o idee bună, Uh, și pe angajații mei să îmi reproșeze că mă angajez în prea multe uh, direcții. În sine ar fi o idee bună, uh, însă am nevoie de puțin mai mult timp. Domnul Manders, am spus că nu vă menționez numele, deci, da, menționați educarea electronic, educația electronică. Eu sunt fascinat, sunt fascinată de faptul că nu doar 30% dintre populații, din populație care au acces la internet sau care 30% de fapt care nu au intrat niciodată pe internet, aceste, acești și chiar dacă numărul de persoane conectate ajunge la 50%, uh, este vorba totuși de un număr foarte mare de persoane care nu se conectează la internet și dacă prin această neconectare sunt privați și de o educație, înseamnă că uh, există o problemă și mai mare. Există problema și a celor care sunt implicați în întreaga problemă Însă este vorba de învățarea de-a lungul vieții. Uh, câteodată primesc uh, mai multe informații despre ceea ce decurge în ce se întâmplă în cercetare uh, de la angajații mei sau de la cei cu care mă întâlnesc la o cafea. Dacă nu ești implicat în într-un, într-o rețea de învățare de-a lungul vieții, atunci pierzi legătura cu ceea ce se întâmplă în lume. Uh, nu, dacă nu ești conectat, nu poți să uh, fii la curent cu ceea ce se întâmplă în lume. Uh, achizițiile publice electronice uh, vă pot trimite răspunsurile prin e-mail dacă doriți, dacă ne permiteți. Da? Ne pare rău, dar am, uh, ni s-a terminat timpul alocat și vă voi trimite răspunsurile prin e-mail. Da, din păcate am depășit din nou timpul. Mulțum, președintele mulțumește interpreților și mulțumește și doamnei Nelly Cross pentru că a răspuns la majoritatea întrebărilor pe care le-am pus. Uh, mulțumim că ne-ați dat uh, ideile și angajamentele dumneavoastră, răspunsurile dumneavoastră. Admirăm ambiția uh, de care dați dovadă și vom rămâne uh, în contact în legătură cu programul dumneavoastră. Vă mulțumesc! And um, finally, just before I close... Și în final, înainte de a suspenda această ședință, reamintesc membrilor că avem o reuniune specială luni, 7 iunie, la 16.30, o reuniune specială pentru că vom avea onoarea de a-l primi pe domnul Tenenbaum de la Comisia de Siguranță a Produselor Consumatorilor din Statele Unite, care va putea să ne răspundă la întrebări. Și ne întâlnim uh, în 23 iunie la următoarea uh, reuniune obișnuită a Comisiei.